So, meine sehr verehrten Damen und Herren, da ich Doamnelor și domnilor, propun să începem această reuniune. Și eu am întârziat, dar uh, uh, așa s-a întâmplat și ieri. Eu am venit primul, nu era nimeni în sală. M-am gândit să uh, întârziu, să-mi permit astăzi o întârziere de 5 minute să văd cine mă așteaptă în sală. Vă salut respectos, propunându-vă să trecem direct la uh, treabă, avem uh, punctul 10, raportul Sayer, în ceea ce privește uh, subiectul interminabil al actelor delegate versus acte de implementare. Iosef, ai cuvântul. Thank you very much, uh, Klaus Heiner, Chairman. Um... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Este un subiect foarte interesant acesta al actelor delegate și de implementare. Uh, și poate că de-aia e lume în sală, pentru că e raportul acesta atât de interesant. După o cooperare îndelungată cu diferitele servicii, cu colegii, la nivel orizontal aici în Parlament, toți cei care au fost implicați au fost uh, anunțați și vă prezint câteva linii directoare, menționând că aceste linii directoare nu se vor a fi uh, un studiu exhaustiv, enciclopedic al acestei întregi probleme, ci e un subiect mult mai complex, cu ram diferite ramificații. Apreciez pe această cale angajamentul uh, colegilor, avem avize de la TRAN, de la ENVI și de la PEș, și așteptăm uh, în continuare să reacționeze cei de la ocupare, DV, Econ și ITRE, Ad, Agri și LIBE. Suspecții obișnuiți, fiindcă acestea sunt comisiile parlamentare care zi de zi uh, au de-a face cu actele delegate. Mă gândeam încă de data trecută când am uh, făcut celălalt raport pe acest subiect că uh, această legislatură va fi suficientă pentru implementarea normelor tratatului de la Lisabona. Totuși, încă nu uh, am uh, ajuns chiar la capăt de drum. Într-adevăr, am acumulat experiență, uneori uh, um, comisiile au adoptat strategii con uh, controversate Ideea de principiu este că separarea puterilor între marile instituții trebuie să existe. Acesta este un important element al acestui demers. Până la urmă e vorba de separarea și controlul puterilor și uh, vedem acum că există dezbateri în toate țările uh, europene, în țara mea, de exemplu, despre ce Uh, delegări de putere să existe. În Spania, de exemplu, guvernul are dreptul să emită legi. În țara mea asta s-a întâmplat doar sub comunism, când Parlamentul nu uh, avea prea mare lucru de spus. La nivelul instituțiilor europene, istoria e lungă a separării puterilor, piatra de hotar fiind tratatul de la Lisabona, când în sfârșit am putut să progresăm. Dar problema este că comisia, de exemplu, nu s-a putut apropia suficient de tare de noi. Nu prea era obișnuită lumea cu uh, oferirea de prerogative în plus Parlamentului. Și mai degrabă încercau să apere status quo-ul. Dar ce pot să vă spun acum este că cooperarea cu comisia a fost foarte bună. Vreau uh, pe această cale să spun în fața, să spun în fața tuturor că fără cooperarea Comisiei nu putem continua. Comisia uh, trebuie să fie un aliat important pentru noi. Liniile directoare principale sunt, de fapt, niște... Uh, au funcție de consiliere, mă scuzați, pentru raportor. Nu este nici cum vorba de o listă exhaustivă, dar dacă cineva are un raport legislativ și uh, parcurge liniile directoare care au fost acumulate în baza experienței de până acum la Parlamentul European, atunci automat capătă o idee de ansamblu despre de ce este importantă această chestiune, ce tactici de negociere trebuie utilizate și așa mai departe. Din perspectiva jurii foarte important. Adesea colegii ne acuză că blocăm lucruri. lucruri care sunt de o natură intrinsecă sau uh, neinteligibilă. Noi uh, spunem nu e, nu e voie să uh, fie utilizat un act delegat, fiindcă astfel se pierd din prerogativele Parlamentului. Adesea, opinia noastră e cerută mai către sfârșit, când acordurile sunt semnate. Ei bine, Trebuie să se înțeleagă că noi nu venim la sfârșit pentru a pune cuiva bețe în roate, ci pentru a avea o abordare parlamentară. Poate că rezultatul final este că pierdem puțin la negociere, dar în cele din urmă câștigătorul întregul exercițiu rămâne Parlamentul. Am tot discutat despre acest subiect Delimitarea este foarte importantă, de exemplu, distinția despre ce să fie în actul de bază și ce să fie în actul delegat. E o chestiune de putere. Uh, cred că opinia mea personală și cred că ar trebui să fie și a Parlamentului este că n-ar trebui să ne legăm uh, la mâini. Noi suntem uh, brațul de legiferare și ar trebui să putem spune ce lăsăm uh, în actele delegate și ce ne rămâne nouă în actul de bază. Spun asta deoarece mai mulți colegi au fost implicați în acest proces și uneori spun că există mult prea multe acte delegate, că sunt mult prea puține lucruri în uh, actul de bază și că se pierde puterea. Ei bine, e la discreția forței de legiferare ce se introduce unde. Sigur că avem câteva linii directoare, există bune practici, uh, Mm, dar există și practici uh, cronofage care impun renegocierea, reanalizarea, readoptarea unor uh, practici care se schimbă foarte repede. Și apoi, a doua delimitare se referă la următorul aspect. Când uh, facem o delegare de putere, trebuie să vedem cum anume urmărim în continuare subiectul. Și atunci se pune întrebarea act delegat sau act de implementare. Despre asta este de fapt vorba în acest raport. Cum să facem această distincție? Iarăși e o chestiune de putere și influență, însă aici uh, suntem obligați de practicile trecute, plus că există și obligații în uh, tratat. Există și jurisprudență, dar nu suficientă deocamdată. Ar trebui să ne așteptăm la mult mai mult, în așa fel încât să vedem care este cuvântul ultim pe chestiunile pendinte. Ideea este că acestea sunt elementele cele mai importante. Și apoi mai există un lucru care apare la sfârșit în raport, alinierea. În acest text mă lamentez că alinierea nu a mers suficient de repede. Eu sper că această încurajare a fost bună pentru comisie. Și sper că ne vom mișca destul de repede, fiindcă vine Omnibus 3, ultima aliniere. Practic, astfel, întregul exercițiu de aliniere va putea fi finalizat în această legislatură, ceea ce este foarte, foarte îmbucurător. Aceste linii directoare aduc un serviciu practicilor Parlamentului, și următoare legislaturi. Depinde dacă voi fi reales sau nu, dar ideea este că va exista un curs pregătitor despre ce ar trebui să facem și din această privință eu cred că practic putem să moștenim propriile noastre uh, practici, noi cei care uh, vom fi în următoarea legislatură sau putem să dăm mai departe colegilor. Este un exercițiu uh, foarte util. Toată lumea îl uh, preconiza uh, la semnarea tratatului de la Lisabona. Am vrut să avem acest lucru în tratat și puteam deja să prezic cu un risc minim că va dura mult și că va fi o luptă lungă cu noi, fiindcă nu putem să avem o formulă generală pe care să o aplicăm cu ușurință fiecărui dosar. De fapt, asta se așteaptă multe comisii, pentru că suferă din cauza acestor practici, dar, din păcate, noi nu putem să ne pliem uh, pe dorințele lor, fiindcă e mult prea complicată întreaga treabă. Deci, aceasta a fost procedura și acum uh, amendamentele. Am anunțat deja avizele care există. Termenul de depunere a amendamentelor este 27 septembrie, dacă bine am fost informat. Ne încadrăm calendaristic putem să mergem în paralel cu celelalte dosare, în special cu Omnibus 3. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult, Iosef Sayer, Bernard Rapkai. Mulțumesc, Klaus Heine. Ca orientare generală, eu sunt de acord cu ce ne-a prezentat Iosef uh, Sayer, în special când a spus că noi oferim niște linii directoare care sunt, pe de o parte, suficient de deschise, de cealaltă parte, suficient de clar formulate, în așa fel încât, din timp în timp, să putem face o evaluare cu uh, părțile interesate sau afectate de la celelalte comisii parlamentare. În special sunt de acord cu uh, ce a spus mai la urmă domnul Sayer și tocmai de aceea două sau trei locuri, eu am câteva întrebări, pentru că nu-mi prea place textul uh, raportorului nostru, am probleme cu formularea, cu textul în sine, dar uh, sunt doar două, trei uh, locuri unde se întâmplă asta, pentru că în rest textul este bun. Oricum, uh, există un alt punct unde cred că ar fi necesare, de exemplu, câteva adăugiri. Și acum, cu permisiunea dumneavoastră, trec în revistă aceste puncte. Uh, Mă refer la uh, alineatul 1 cu liniile directoare, pentru că restul e de umplutură. Aceasta este, acesta este uh, nucleul raportului. Și la punctul 7 se prea poate să fie doar o greșeală de traducere. În traducerea germană lipsește un verb, dar e foarte important. Se spune, pentru a pune la dispoziție informații Uh, care să uh, servească uh, punerii în aplicare a actelor delegate. Dar nu știu exact, se referă la faptul că trebuie, ar trebui, se poate. Deci în germană, în traducerea în limba germană, lipsește un verb modal. N-am comparat cu celelalte versiuni lingvistice, dar aș putea. Și apoi la punctul 12, iarăși am câteva probleme. Iosef Sayer ne oferă un exemplu. Spune, uh, în acest caz e nevoie de un act de implementare cât timp forța de legiferare nu a stipulat că um, aprobarea e parte integrantă a actului de bază. Deci dacă facem asta, atunci uh, putem să avem și un act de implementare. Dar eu am o problemă cu ultima parte când se spune dacă astfel se include o nouă reglementare care modifică obligațiile prin actul, în actul de bază și dacă se uh, dictează o direcție politică secundară, atunci trebuie să fie vorba de un act delegat. Nu înțeleg nimic. Pentru că, practic, Comisia are calea deschisă pentru tot felul de prevederi. Mie mi se pare că aici uh, ne băgăm în prerogativele uh, brațului de legiferare. Deci dacă e să avem aceste stipulări, atunci în actul de bază. Mă deranjează de ce se scrie aici. Și uh, avem și o ultimă liniuță în această listă. Se, vorbă, se, se vorbește despre măsurile uh, temporare de derogare. E vorba de măsuri care implică abaterea temporară de la normele stabilite în actul de bază, aplicabile în situații specifice, uh, nu modifică și nu completează actul de bază. Prin urmare, ar trebui să fie adoptată prin acte de punere în aplicare. Ei bine, care sunt uh, situațiile specifice și cine le definește? Comisia le definește? Mi se pare că uh, ne-am lăsat pe din afară. Comisia trebuie să ia o decizie în funcție de actul de bază. Dar care sunt aceste condiții predefinite, situațiile specifice și cine predetermină asta? Și dacă se face această determinare așa cum se sugerează aici, atunci, prin acte de implementare și atunci noi suntem complet uh, lăsați pe lângă. Deci, uh, e o mare problemă pentru mine aici. Și un al patrulea comentariu de fapt, mai degrabă o adăugire. Mie mi se pare important următorul lucru, sau următoarea întrebare. Când e esențială o modificare și când este neesențială? În cazul modificărilor esențiale e foarte clar uh, rolul nostru și al comisiei, dar în rest nu. Unde e delimitarea? Mi se pare că e un subiect uh, important de acoperit. Deja uh, Curtea de Justiție a uh, dat mai multe hotărâri uh, pe subiecte similare, dar mi se pare că trebuie să se sesizeze din nou, fiindcă e vorba de un subiect esențial al delimitării între ce e important și neimportant. Adesea uh, riscăm să suspectăm că comisia prezintă un uh, act de bază în care spune că lumea e frumoasă, pentru că mai apoi pe ușa din dos, prin acte delegate și de implementare, să vină cu tot felul de schimbări. Și pot să vă dau exemple concrete de asemenea practici, chiar din trecutul recent. Avem o propunere uh, legislativă care e acum la ocupare, unde exact asta se întâmplă. Conținutul de bază al actului normativ e, trebuie făcut printr-un act delegat. Sigur că totul trebuie prezentat uh, legiuitorului, dar ideea care este, ideea este că e afectat conținutul uh, textului normativ și trebuie să facem distinția între esențial și neesențial. E o dezbatere pe care trebuie să o purtăm cum de altfel ar trebui să ne gândim că nu trebuie totul uh, cuprins în acest raport. Poate că ar trebui să uh, ne dea de gândit pe termen lung. Impresia mea este că noi uh, lucrăm la toate comisiile parlamentare prea mult pe cont propriu. Nu ne prea încadrăm într-un context. Avem, da, un raportor constant în ceea ce privește problemele ce apar cu actele delegate, uh, dar dacă mă uit la practică, concret, la cum s-a desfășurat totul în ultimii ani, de fapt, Parlamentul are nevoie de o structură mai fermă pentru aceste chestiuni, mai ales când este vorba de a face o delimitare între esențial și neesențial, ce trebuie cuprins în actul de bază și ce nu. Mie mi se pare că în continuare trebuie să ne gândim puțin la acest subiect. Deci acestea sunt subiectele unde am eu vreo două, trei întrebări cu comentariul că voi face o adăugire, dar per ansamblu sunt uh, foarte de acord cu ce ni se propune ca orientare generală. Mulțumesc! Mulțumesc! Și eu m-am pus pe lista vorbitorilor. Sunt perfect de acord cu Iosef Sayer că maniera în care Comisia Europeană dă acte delegate și de implementare este una inflaționară. E o tendință în această legislație de tip american pe motoul că uh, legiuitorul decide și restul detaliilor uh, pot fi tratate ulterior prin acte delegate uh, Uh, de către forța executivă, deci nu neapărat de cea legislativă, ca și în Congresul American, de fapt. Dar în Europa nu există tradiție pentru așa ceva și nici nu se poate, pentru că forța legislativă e îngrădită la Parlamentul European dacă se procedează altfel și e violat principiul separării puterilor în Uniune. Deci, ca și în trecut, ă, când am avut rezerve mari față de acte delegate și acte de implementare la Uh, buget, de exemplu. La, în cealaltă comisii parlamentare atitudinea nu este una neapărat refractară. Noi însă suntem foarte circumspecți și ne vom menține atitudinea. În continuare nu există o definiție clară pentru a înțelege exact care e diferența între acte delegate și acte de implementare în tratat. Un act delegat, din ce îmi dau eu seama, se referă la o pretenție la anumite prerogative care rezultă din activități legislative. Noi uh, suntem forța de legiferare, dar nu avem prerogative uh, la nivel executiv, de exemplu. Foarte, pe, foarte clar înseamnă că de fiecare dată când e vorba de o activitate legislativă, nu poate să fie vorba de act de implementare, ci întotdeauna, întotdeauna trebuie să fie act delegat. Serviciul juridic al Consiliului spune că e vorba de oportunitate politică, să alegi una sau cealaltă opțiune. E fals! Așa că urmăresc uh, cu mare interes poziția Comisiei uh, pe raportul Dias de Mera. Am votat la plenara trecută, Parlamentul în, în înțelepciunea sa a decis să, să uh, reglementeze totul mai întâi la nivel normativ, apoi printr-un act delegat și apoi printr-un act de implementare. Să văd ce va spune curtea, pentru că comisia a spus că va depune o plângere, va dura ceva timp, desigur, până se ajunge la un rezultat, dar ideea este că trebuie să aflăm și poziția curții. Ideea este că uh, e un caz atât de flagrant încât cu siguranță uh, poziția curții va fi una definitorie. În ceea ce privește problemele acute, trebuie să încercăm împreună cu Consiliul și Comisia să ajungem la cât mai multe criterii comune. Fără să vrem, ne aflăm în fața deciziei pe dosarul CFM și, din nou, aceeași tevatură cu acte delegate sau de implementare sau niciunele președintele discută cu președintele comisiei, cu președintele consiliului, deci totul la un nivel atât de înalt pentru că a sosit momentul să ajungem la o soluție decentă cât mai repede. Dat fiind că am putea oferi câteva orientări cu criteriile comune, atunci cred că trebuie să profităm de această ocazie, pentru că ar fi de mare, mare ajutor. Am vrut neapărat să completez uh, cu spusele mele aceste lucruri pentru că am participat la negocieri în ultima vreme și faptul că nu se vede luminița de la capătul tunelului este foarte grav de fiecare dată, pentru că trebuie să existe măcar posibilitatea de a discuta despre aceste lucruri. Până acum era o posibilitate limitată de dezbatere, erau discuții informale, au existat câteva progrese, dar uh, nici de cum, pe cât ne-am fi dorit, sunt probleme acute și uh, a sosit momentul să le rezolvăm odată pentru totdeauna. Urmează domnul Speroni și apoi comisia. Speroni, bine. Grazie, Devo dire... Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare rău că am întârziat, însă serviciul de șoferi al Parlamentului m-a dezamăgit astăzi. Oricum, am ascultat cu atenție ceea ce spuneați în legătură cu tradiția americană, cu tradiția europeană și cu modul în care acestea diferă. Evident, sunt cetățean uh, italian și pot să spun că și noi avem uh, decrete legislative, decretul legislativ în Italia, Or, asta, practic, uh, e un corespondent uh, pentru actele delegate. Avem o tradiție în a le folosi în țara mea și pot să spun că nu se creează neapărat inconveniente majore din perspectiva legislației. Adevărat însă că guvernul poate să abuzeze de uh, acest instrument, însă în acest uh, caz Curtea de apel poate să dea o hotărâre uh, conform căreia se uh, folosește inadecvat uh, o putere acordată. Sunt legi importante care sunt validate prin astfel de decrete. Calendarul este unul special și dacă să ne gândim la toate acestea în context european, mă gândesc că poate, uh, condiția, uh, poate Comisia lasă mâinile Consiliului prea libere, dar noi putem uh, impune anumite restricții, anumite termene limită mai stringente pentru ca Consiliul să introducă aceste acte delegate, ori cu siguranță asta ar ajuta. Dacă sunt unii care au preocupări în legătură cu faptul că Consiliul ar putea avea o mână prea liberă aici, atunci am putea să ne gândim exact ce am putea face. Însă un cadru temporal, cu siguranță, Uh, ar putea să reducă din avântul Consiliului și uh, am putea de asemenea să prevedem că s-ar putea face recurs la Curtea de Justiție de la Luxemburg în caz de abuz. Asta cred că ar uh, elimina majoritatea preocupărilor exprimate aici. În Italia, în cazul în care există preocupări în legătură cu legislația, Parlamentul poate să hotărască, să revoce sau să modifice un decret uh, legislativ. Noi putem face acest lucru în Italia, dar uh, Parlamentul nu are uh, această posibilitate de inițiativă legislativă, însă, în schimb, poate revoca o lege adoptată în Europa e ceva uh, ce uh, ar fi trebuit să fie gândit de fondatorii uh, Uniunii Europene. Ar fi trebuit să ne lase loc de inițiativă legislativă pentru ca Comisia să nu aibă monopol asupra acestei competențe. competențe. Vă mulțumesc. Mulțumim Comisia, are cuvântul. Bună dimineața! Comisia ar dori să vă mulțumesc, domnule Saier, pentru acest raport. Uh, Comisia salută acest raport foarte util în legătură cu un subiect orizontal care este de uh, importanță majoră. Sperăm că acest raport ne va ajuta și va oferi uh, un avânt discuțiilor uh, în trilateral purtate pe marginea uh, inițiativelor legislative pentru a vedea cum putem diferenția mai bine între actele de implementare și actele delegate atunci când încercăm uh, să elaborăm legi pe baza experienței și practicii acumulate. Între timp, încercăm să găsim criterii pentru a face o distinție între articolul 290 și 291. Putem confirma că, într-adevăr, ultima aliniere va fi adoptată în curând. Comisia deja a adoptat uh, două propuneri uh, care aliniază o parte din actele legislative care se referă la procedura de reglementare cu examinare. A făcut asta în iunie și uh, următoarea propunere, a treia, um, vă va parveni probabil foarte curând, uh, cândva în luna septembrie. Mulțumim și la sfârșit raportorul. Much for your, uh, very important... Mulțumesc pentru toate aceste comentarii foarte importante. Eram uh, aproape 100% convins că partea cea mai delicată a acestui raport uh, nu era reprezentată de întrebarea noastră dacă ne dorim uh, pe undeva aceste acte delegate. Aici suntem însă cei mai uh, vulnerabili. Eu m-aș bucura să mergem mai mult uh, în direcția unei consolidări a poziției noastre în acest domeniu. Însă există anumite reguli uh, scrise pe care trebuie să le respectăm într-o anumită măsură. Mai sunt și alții, Comisia și Consiliul, pe teren. Evident că trebuie să înțelegem și poziția lor, uh, câtă vreme, cum spunea și domnul Rapcai, trebuie să elaborăm clar poziția noastră. Apoi trebuie să ne referim și la uh, actele de implementare, lăsând un anumit spațiu de manevră. Eu sunt gata să merg în această direcție. Și să analizez posibile formulări care să meargă în uh, acest sens. În ceea ce privește amendamentele minore sau majore, cum spuneați și dumneavoastră, uh, textul nu, se analizează, nu, nu le analizează neapărat pe toate, dar uh, e clar că comisia noastră le-a luat în seamă. Dacă e să acceptăm uh, principiul general care se regăsește și în acest document, și anume că am dori să ne păstrăm cel mai înalt nivel de influență în legătură cu chestiunile pe care le negociem, atunci ordinea pe care eu uh, o marcasem cu semnul uh, întrebării, adică acte delegate de implementat, acte delegate, acte de implementare și apoi când avem uh, uh dubii să optăm totuși pe uh, actele delegate. Uh, E bine, toate acestea trebuie lămurite în text, pentru că se pare că nu am reușit să clarific lucrurile. Apoi, în ceea ce privește situația din diverse uh, state, toate comparațiile mm, sunt oarecum părtinitoare, pentru că noi facem ceva uh, unic aici având în vedere că există acest amestec de lipsă de inițiativă, cum spunea și domnul Speroni, sau uh, o divizarea competențelor, control, competențe, o, uh, supravegherea comisiei, așa cum Parlamentul poate supraveghea guvernul dintr-un stat membru. E bine, E clar că avem un temei uh, puternic pentru a avea competențe sporite în legătură cu acest subiect, însă concluzia mea în legătură cu toate acestea se regăsește în uh, text. Domn președinte Lene s-a referit uh, și dânsul la același lucru și anume următoarele etape ar trebui să apară clar stipulate aici. Avem uh, o înțelegere comună revizuită care trebuie reînnoită în conformitate cu noile practici, ultima datând de acum 5 ani. Aici clar nu există opinii care să meargă împotrivă și apoi mai este un obiectiv uh, pentru un acord instituțional uh, revizuit pentru o mai bună legiferare care să includă principalele reguli pe care le stabilim noi aici. Așa s-ar uh, stabili Uh, un acord care să fie respectat de toate instituțiile, nu doar de Parlament. Acesta ar putea fi pasul următor. Însă, um, cum spuneam, uh, lupta s-ar putea să fie una lungă, dar sperăm că am putea folosi uh, schimbarea mandatului pentru a putea insista pe ceea ce dorim în acest domeniu. Mă bucur de cooperarea pe care avem și sunt gata să includ observațiile făcute în text. Vă mulțumesc foarte mult! Vielen Dank, Josef. fürs Änderungsanträge Mulțumesc. După cum s-a spus, 27 septembrie este termenul limită pentru depunerea amendamentului. Punctele 11 și 30 vor fi tratate împreună. Domnul Lopez Asturis nu este aici, dar domnul Siefca da. Începem cu punctul 30, așadar. Tadeusz. Bardzo dziękuję, Klaus Heiner. Krótko, nie zajmę zbyt wiele czasu, ponieważ projekt rozporządzenia... Mulțumesc foarte mult. O să încerc să fiu cât mai subțint pentru că proiectul de regulament prezentat de comisie este unul chiar drăguț, aș putea spune, și nu am foarte multe observații pe marginea acestui document. Suntem una dintre cele patru comisii care au fost însărcinate cu un aviz este una din cele două părți ale unui pachet care dorește să lupte împotriva spălării de bani. Este un element extrem de important și trebuie să avem niște reguli clare și eficiente pentru transferul de fonduri, mai ales în ceea ce privește regulile impuse asupra furnizorilor de asemenea servicii. Asta înseamnă că informațiile legate de transferuri trebuie să fie oferite la fiecare etapă a lanțului de transfer. Până acum, nu toate etapele unui transfer financiar erau foarte clare sau transparente. ceea ce a permis uh, nenumărate nereguli în numele atât al uh, beneficiarului cât și al uh, celui care trimitea fondul. Deci, așa cum spuneam, trebuie să se ofere informații în fiecare etapă a transferului, astfel având o metodă mult mai eficientă de control asupra transferurilor financiare în scopul luptei împotriva spălării de bani sau finanțării de activități teroriste. Așa cum am spus, cred că propunerea Comisiei este una bună și este bine să ne aliniem la directivele prezentate, dar asta ar trebui să spună Antonio. În proiectul meu de aviz m-am limitat la anumite puncte care ar trebui să beneficieze de mai multă atenție. Cred că transferurile de fonduri în UE sau intracomunitare ar trebui să fie marcate cu numele uh, celui care trimite fondurile și nu doar cu numărul de cont sau cu o, un simplu cod al tranzacției. Pentru că Astfel s-ar crea o nouă relație între cel care trimite fondurile și furnizorul de uh, servicii de transfer. De asemenea, ar fi bine să eliminăm această limită de 1000 de euro stabilită în document. Acest prag de 1000 de euro ar fi o limită care, odată ce ar fi depășită, ar obliga băncile să transmită informații legate de transferurile de fonduri. În ceea ce privește celelalte amendamente, ele se concentrează asupra progreselor tehnologice care au fost realizate în domeniul transferurilor de fonduri și Mă refer aici și la o monitorizare eficientă a tranzacțiilor uh, financiare. Vrem să dezvoltăm un catalog de bune practici care ar trebui să fie utilizate de către toți furnizorii de servicii. Termenul limită pentru depunerea amendamentelor a fost stabilit pentru 27 septembrie și aștept observațiile dumneavoastră ca să le pot include în avizul meu. După care vom vota. Uh, une petite rectification, Monsieur Zubisca. Le dé... O mică rectificare. Uh, de fapt, termenul uh, limită este 26 septembrie, nu 27 septembrie. Poate a fost o problemă de interpretare. Dar termenul este 26 septembrie. Est-ce que quelqu'un demande la parole sur... Euh, dorește cineva să intervină pe marginea acestui aviz? Oui. Intervenție fără microfon. Sur le rapport de Monsieur Zwiska. Cine dorește să intervină pe marginea raportului domnului Zwiska? Donc on passe euh, au point 11. Trecem deci la punctul 11 în ceea ce privește luarea în calcul a raportului de aviz în ceea ce privește prevenirea Nu, îmi cer scuze, am venit din mers. Deci, raportul uh, domnului Lopez Isturiz. Merci, Madame la Mulțumesc, domnule, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. O să analizăm diversele puncte prioritare din acest aviz pe care aș dori să le discut cu colegii pentru a afla dacă există observații diversele mecanisme folosite de cei care spală bani și cei care finanțează activități teroriste sunt problematice. Există nenumărate grupuri internaționale și tocmai de aceea trebuie să avem niște aranjamente clare în vigoare pentru a reglementa atât operatorii profesioniști cât și pe ceilalți, pentru că se întâmplă destul de des ca și operatorii profesioniști să fie responsabili pentru spălarea de bani. Organizațiile uh, criminale uh, sunt în căutarea profitului, deci încearcă să facă rost de cât mai mulți bani și să-și extindă cât mai mult influența politică. În Spania am avut probleme serioase de-a lungul anilor uh, cu aceste fenomene și obiectivul central este să spunem că statele membre trebuie să știe care le este ținta, trebuie să știe ce fel de regulament încearcă să impună și ce anume vizează acest regulament, crima organizată. Și acesta este un element esențial a ceea ce încerc să spun. În primul rând, directiva nu ar trebui să împiedice statele membre să ceară informații din partea operatorilor care uh, nu au sediul în uh, respectivele state membre atunci când au loc tranzacții suspecte. În al doilea rând, rolul Comisiei ar trebui să fie mai proactiv, să facă analiză de risc în al treilea rând, ar trebui să acoperim aici și jocurile de noroc, dar ar trebui să existe o distinție între cazinouri care sunt reglementate de regulile Comisiei și de jocurile de noroc pe internet care ar trebui să fie supuse unor uh, reglementări permanente. Deci ar trebui să existe regulamente diferite și reglementări diferite și ar trebui de asemenea să existe o cerere pentru păstrarea informațiilor pe o perioadă de 5 ani. Evident, aceasta este o obligație majoră care se aplică tuturor uh, persoanelor uh, juridice. Speranța mea este că dacă introducem toate aceste elemente, vom avea o mai mare claritate și consecvență și coerență la nivel legislației statelor membre. Sperăm să putem uh, expune și uh, să putem acoperi și oamenii care sunt expuși la nivel politic și să încercăm să prevenim fenomenul de spălare de bani în uh, Uniunea Europeană și să dăm o lovitură grea uh, celor care finanțează activități teroriste. Am subliniat și faptul că trebuie să avem niște verificări mai eficiente ale plăților electronice, trebuie să avem niște sancțiuni și trebuie să ne asigurăm că autoritățile competente au competențele necesare și cred că acest lucru ar fi util tuturor cetățenilor europeni. Tocmai de aceea uh, vi-l recomand și sper că ne vom uh, bucura de sprijinul dumneavoastră, pentru că până la urmă avem uh, o răspundere politică foarte clară în această comisie de a ne asigura că avem un regulament adecvat în uh, Uniunea Europeană. Și le cer acum părerea colegilor. Nu s-a scris nimeni deocamdată? Ba nu, domnul Masip. Perdón, presidente, que es que con mi muleta no veía el micrófono. Eh... Îmi cer scuze, domnule președinte. Nu pornisem microfonul. Vreau doar să spun că îl sprijin pe colegul meu. Este adevărat că Uh, crima organizată și terorismul au reprezentat o problemă importantă în Spania și în alte țări și vreau să-l felicit pentru această inițiativă legislativă. El este campionul nostru care este hotărât să lupte pentru a elimina terorismul din țara noastră și din Uniunea Europeană. În întregime, mulțumesc! Domnul Gargani. Eu relevo <clears throat> că la complexă în relație... Mulțumesc! Evident, acesta este un raport complex asupra unei directive la fel de complexe din partea Comisiei. Antonio a făcut un rezumat foarte bun, dar tocmai pentru că sunt atât de multe informații aici, aș dori să-i pun câteva întrebări de clarificare. Analizând conținutul directivei și uh, conținutul proiectului de text, mă întreb, așa cum discutam și ieri, dacă avem suficiente prevederi pentru a obține toate informațiile de care avem nevoie în ceea ce privește activitățile criminale din Europa activitățile infracționale. Trebuie să ne asigurăm că legislația națională și legislația europeană uh, merg mână-mână pentru a avea un set uh, cuprinzător de date. Și aș vrea să-i spun raportorului, așa cum am spus și în alte comisii și mai ales în lumina discuțiilor de ieri, că poate ar trebui să analizăm care este genul de prevederi pe care vrem să le punem în aplicare aici, pentru că trebuie să ne asigurăm că legislația europeană este armonizată în mod adecvat și că merge mână-mână cu legislația națională. Evident, este un subiect foarte delicat și cu toții vrem să registrăm progrese aici, dar uneori uh, problema este că cele mai bune intenții ale Comisiei nu pot fi uh, traduse, nu pot fi transpuse la fel de bine uh, la nivel legislativ. Există multe articole pe care le-a subliniat și raportorul pentru evitarea diverselor tipuri de finanțare și pentru a ne asigura că organizațiile criminale nu au voie să diversifice noi forme care să îngreuneze activitatea uh, organelor de aplicare a legii. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Lopez. Vreau doar să spun uh, Domnule președinte, că vă mulțumesc și eu și le mulțumesc și colegilor pentru toate observațiile făcute. Sunt perfect de acord cu ei. Evident, este genul de raport care trebuie să fie analizat în detaliu, pentru că legislația diferă de la țară la țară și tocmai de aceea orice fel de legislație armonizată este dificilă. Da, într-adevăr, Comisia are cele mai bune intenții, dar este o sacină extrem, extrem de dificilă una chiar sisifică și este important, având în vedere lipsa de direcție a autorităților legislative naționale, să încercăm să clarificăm care este cel mai bun mod de a atinge acest obiectiv. Armonizarea este dificilă, dar cred că trebuie să facem tot posibilul pentru a o realiza. Mulțumesc! Ca și la celălalt raport, 26 septembrie e termenul uh, uh, de depunere a amendamentelor. La 10 începe votul, mai avem ceva timp, dar uh, um, pentru că așa am anunțat că începem la 10 fix, facem o scurtă pauză și reluăm cu votul. So, wir haben jetzt zwei Minuten nach zehn. Ich kriege auch das Signal von. Este 10 și 2 minute. Secretariatul îmi face semne că toată lumea este aici, sau aproape toată lumea. Prin urmare, putem începe cu votul. Primul punct este legislația europeană comună în materie de vânzare. O să-l rog pe domnul Berlinghe să facă o declarație dacă dorește, dacă nu putem trece direct la un vot. Domnul Berlinghe, nu am... Nu am nimic de zis, spune domnul Berlinger. Tot ce doream să spun este că avem o listă de vot pregătită de către fiecare grup în parte. Sunt 61 de pagini, însă uh, Eventual, uh, pentru a termina, trebuie să și începem. Mulțumim, domnule coleg Berlinghes, domnul președinte. Un comentariu. Am redus sfera de cuprindere ca parte a compromisului inițial aici în Parlament prin urmare, ar trebui să treacă textul mai ușor prin Consiliul. Am uh, ordonat uh, propunerile de compromis care se găsesc pe masă și așa deviem de la decizia IMCO. IMCO, în baza acordului uh, la care am ajuns, a schimbat fundamental textul. În acordul la care am ajuns, uh, am stipulat clar care este poziția noastră și acum trecem la chestiunea fundamentală. Și problemele, până la urmă, la IMCO s-au rezolvat de la sine. Mai e și o indicație, la, chiar la sfârșit veți vedea mandatul de negociere și veți constata că sunt numiți doar uh, membrii jurii din motive formale. Și anume, formal, IMCO nu a votat încă mandatul de negociere. Potrivit articolul 70, însă, eu, am posibilitatea să schimb asta. Și deja am discutat cu Malcolm Harbour și totul este foarte clar că dacă, într-adevăr, intrăm în negocieri, atunci cei doi raportori de la IMCO și președintele IMCO vor participa la negociere. Nici nu se punea problema potrivit articolului 50 în legătură cu articolul 70 din regulamentul de procedură. Asta se prevede. Dar noi nu putem să decidem peste capul celor de la IMCO, nu poate să facă conferința președinților, nu putem nici noi la jurii, deci din punct de vedere tehnico-procedural ne-am înțeles cu cei de la IMCO. Am vorbit cu Malcolm Harbour. Și acum uh, trecem direct la lista de vot. Mai întâi, amendamentul 206 și 207. Cine este pentru, vă rog frumos să ridicați mâna sus. Cine este împotrivă, se respinge. 208 și încă 1 pentru, mâna sus, împotrivă, se resping. Și apoi uh, amendamentele cu raportorilor 22, 23 și 24 putem să le votăm în bloc. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 1 Cine este pentru, vă rog frumos mâna sus, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 26, pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 2, pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 3, pentru, împotrivă, se adoptă. 31, pentru, împotrivă, se adoptă. 32 al raportorului pentru, împotrivă, se adoptă. 33 raportorul pentru, împotrivă, se adoptă. 34 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, se adoptă. Uh, 36 pentru, împotrivă, se adoptă. 37 pentru, împotrivă, se adoptă. 38 pentru, împotrivă, se adoptă. 39 pentru, împotrivă, se adoptă. 40 pentru, împotrivă, se adoptă. Uh, Inco 75 uh, și 272 pentru... Imco 6 se respinge, mă scuzați. 271 și Imco 60 pentru, împotrivă, se respinge. 272, IMCO 61, pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul 5, pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 276, uh, pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 44, pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 1, nu e votat, așa mi se spune, așa văd. 248 um, pentru împotrivă se adoptă. Compromisul 6 pentru împotrivă se adoptă. 287 pentru împotrivă se respinge. 288 pentru împotrivă se respinge. Urmează 292 pentru împotrivă se adoptă. 53 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 1 nu trebuie votat. Amendamentul 295 pentru, împotrivă, se respinge. 7, compromisul 7 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 7A pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, se adoptă. 65 pentru, împotrivă, se adoptă. 66 pentru, împotrivă, se adoptă. 304 pentru, împotrivă, se respinge. 305 pentru, împotrivă, se respinge. 67 pentru, împotrivă, se, res, se adoptă. 309 pentru, împotrivă, se respinge. 68 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 8A pentru, împotrivă, se adoptă. 72 pentru, împotrivă, se adoptă. 77 pentru, împotrivă, se adoptă. Econ 13 pentru, împotrivă, se respinge. 324 pentru, împotrivă, se respinge. 78 pentru, împotrivă, se adoptă. 79 pentru, împotrivă, se adoptă. 80 pentru, împotrivă, se adoptă. 81 pentru, împotrivă, se adoptă. 84 pentru, împotrivă, se adoptă. 87 pentru, împotrivă, se adoptă. 88 pentru, împotrivă, se adoptă. 89 pentru, împotrivă, se adoptă. 90 pentru, împotrivă, se adoptă. 91 pentru, împotrivă, se adoptă. 92 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, se adoptă. 329 pentru, împotrivă, se adoptă. 93 pentru, împotrivă, se adoptă. 94 pentru, împotrivă, se adoptă. 95 pentru, împotrivă, se adoptă. 96 pentru, împotrivă, se adoptă. 98 pentru, împotrivă, se adoptă. 99 pentru, împotrivă, se adoptă. 100 pentru, împotrivă, se adoptă. 331 pentru, împotrivă, se respinge. 101 pentru, împotrivă, se adoptă. 102 pentru, împotrivă, se adoptă. 103 pentru, împotrivă, se adoptă. 104 pentru, împotrivă, se adoptă. 105 pentru, împotrivă, se adoptă. 106 pentru, împotrivă, se adoptă. 107 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, se adoptă. 109 pentru, împotrivă, se adoptă. 110 pentru, împotrivă, se adoptă. 111 pentru, împotrivă, se adoptă. 112 pentru, împotrivă, se adoptă. 116 pentru, împotrivă, se adoptă. 117 pentru, împotrivă, se adoptă. 118 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, se adoptă. 123 uh, pentru, împotrivă, se adoptă. 124 pentru, împotrivă, se adoptă. 125 cu întregul pachet până la 129 pentru împotrivă se adoptă. 130 pentru, împotrivă, se adoptă. 337 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotrivă, se adoptă. Și pagini la rând nu mai avem nimic, până la 131 pentru, împotrivă, se adoptă. 132 pentru, împotrivă, se adoptă. 133 pentru, împotrivă, se adoptă. 134 pentru, împotrivă, se adoptă. 135 pentru, împotrivă, se adoptă. 136 pentru, împotrivă, se adoptă. 137 pentru, împotrivă, se adoptă. 390 pentru, împotrivă, se respinge. 391 pentru, împotrivă, se respinge. 392 pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul 17 pentru, împotrivă, se adoptă. 396 pentru, împotrivă, se respinge. 397 pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul 18 pentru, împotrivă, se adoptă. 400 pentru, împotrivă, se respinge. 139 pentru, împotrivă, se adoptă. 140 pentru, împotrivă, se adoptă. 403 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 20 pentru, Împotrivă. Se adoptă. Și apoi trecem la 145 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 149 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 143 pentru. Împotrivă. Se respinge. Compromisul 20A pentru. Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 21 pentru împotrivă, se adoptă. 458 pentru, împotrivă, se respinge. 151 pentru, împotrivă, se respinge. 100, uh, 151. 152 pentru, împotrivă, se adoptă. 153 pentru, împotrivă, se adoptă. 154 pentru, împotrivă, se adoptă. 155 pentru, împotrivă, se adoptă. 156 pentru, împotrivă, se adoptă. 157 pentru, împotrivă, se adoptă. IMCO 165 pentru, împotrivă, se respinge. IMCO 166 pentru, împotrivă, se respinge. Întregul pachet de la 158 până la 164 pentru, împotrivă, se adoptă. Și apoi 485 pentru, împotrivă, se respinge. 486 pentru, împotrivă, se respinge. 487 pentru, împotrivă, se respinge. 488 pentru, împotrivă, se respinge. 489 pentru, împotrivă, se respinge. 494 pentru, împotrivă, se respinge. 496 pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul 21A pentru, împotrivă, se adoptă. 167 pentru, împotrivă, se adoptă. 208 IMCO pentru, împotrivă, se respinge. IMCO 211 pentru, împotrivă, se respinge. 169 pentru... O secundă că mi se șoptește ceva o indicație prețioasă că putem să votăm în bloc acest capitol. Așa vom face, de la, până la 176. Bis 192. Până la 192. Votăm în bloc de la 169 inclusiv compromisul 22 până la 192 în bloc pentru, împotrivă. Se adoptă. Compromisul 20 nu mai trebuie votat. Compromisul 23 pentru, împotrivă. Se adoptă. E bine? 195 pentru, împotrivă. Se adoptă. 196 pentru, împotrivă, se adoptă. Iarăși un vot în bloc de la 197 la 199 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 528 pentru, împotrivă, se respinge. 200 pentru, împotrivă, se adoptă. 201 pentru, împotrivă, se adoptă. Econ 10 L-am făcut. IMCO 205 pentru împotrivă se respinge. IMCO 206 pentru împotrivă se respinge. 202 pentru împotrivă se adoptă. 203 pentru împotrivă se adoptă. Eco 11 l-am făcut. La fel și 12. 204 urmează pentru împotrivă se adoptă. 205 pentru împotrivă, se adoptă. Compromisul 25 pentru, împotrivă, se adoptă. 209 pentru, împotrivă, se respinge. 210 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, se adoptă. 218 nu. Imco 15 pentru, împotrivă, se respinge. Imco 16 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 220 pentru, nu, l-am făcut. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 222 uh, pentru,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 se adoptă. Econ 1 pentru, împotrivă, se respinge. 11 pentru, împotrivă, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, se adoptă. 15 pentru, împotrivă, se adoptă. Econ 2 pentru, se respinge. 17 pentru împotrivă se adoptă. 18 pentru împotrivă se adoptă. 19 pentru împotrivă se adoptă. Econ 4 pentru împotrivă se respinge. Compromisul 26 pentru împotrivă se adoptă. 21 pentru împotrivă se adoptă. Econ 5 pentru împotrivă se respinge. Și votăm raportul în întregimea sa, un vot electronic. Are toată lumea cartela de vot. S-a deschis votul final. Uh, mă uit pe calculatorul meu, nu știu, lipsesc. Ba nu, avem unul în plus. Două voturi în plus. Acum, suntem 25, e bine. Avem un vot în plus, cineva trebuie să și-l retragă. Doamna Nibler s-a retras. E bine acum, 25. 25 de voturi exprimate, 18 pentru, 3 um, uh, împotrivă, 2 abțineri. Așa rămâne. Felicitări coraportorului meu. Și acum rezoluția legislativă, iarăși reluăm votul electronic. Jetzt haben wir nur 24, die Nordteile. Și acum avem doar 24. 23. 24. Lucrurile evoluează. 19 pentru, 3 împotrivă, 2 abțineri. Și decizia uh, pentru mandatul de negociere cu Consiliul acum, doamna Castex. Ui. Da. Aș dori să fac un comentariu în legătură cu votul pe care îl vom face de a ajunge la trialog în curând. Este o procedură care se justifică așa cum trebuie, în conformitate cu dezbaterea din uh, plenară. Se justifică atunci când există însă un vot în unanimitate în acest raport, în legătură cu acest raport, nu a existat aici un vot în unanimitate, însă există o divergență de fond extrem de importantă cu uh, comisia noastră, comisia IMCO, care este direct vizată. Prin urmare, veți vedea cum veți primi majoritate pentru a mm, ajunge la Uh, uh, trialog, însă cred că este vorba de uh, o acțiune în forță care atacă democrația. Păi, în primul rând, noi respectăm procedura prin articolul 70 și apoi există intenția să trecem totul și la grup și la plenară. Totuși, potrivit articolului 70, procedura așa este, cum decidem noi acum. După cum v-am spus, în această dimineață am discutat și cu președintele Malcolm Harbour de la IMCO și eu nu am niciun fel de rezervă fundamentală. Situația e cum e, noi avem o altă părere decât majoritatea de la IMCO, suntem comisia competentă pe fond și pentru a continua procedura trebuie să procedăm așa cum se propune aici. Și atunci, votăm acum mandatul de negociere la trialog. Vot electronic, s-a deschis votul. Ergebnis 19 Stimmen dafür. 19 voturi pentru, 3 uh, împotrivă, 2 abțineri. Acesta este rezultatul. Prin urmare, putem să trecem mai departe. Lăsăm acest punct mulțumindu-le, desigur, tuturor participanților. Ceea ce urmează acum este raportul doamnei Regner. Doamnă raportor, dacă aveți de făcut câteva comentarii preliminare, nu. Trecem direct la vot și urmează compromisul 5. Pentru, mâna sus, vă rog. Împotrivă, se adoptă. Dann kommen wir zum Antrag Empel 1. Amendamentul m 1 pentru împotrivă se adoptă, m 2 pentru împotrivă abține se adoptă, m 3 pentru împotrivă respins. Compromisul 6 pentru împotrivă se adoptă. Compromisul 7 pentru împotrivă se adoptă. Amendamentul 11, vot pe părți. Nu trebuie să votăm prima parte, votăm partea a doua și partea a treia. Deci amendamentul 11, partea a doua pentru, împotrivă. Se adoptă partea a treia pentru, împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, respins. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, respins. Compromisul 1 pentru, împotrivă, se adoptă. Empl B pentru, împotrivă, respins. Compromisul 1A pentru, împotrivă, se adoptă. 5 pentru, împotrivă, respins. Compromisul 2 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, se adoptă. Acum, raportul în întregimea sa, vot electronic. Douăzeci și patru de voturi pentru, Felicitări uh, raportoarei. Și trecem mai departe la raportul colegului uh, Baldasare. Raportorul uh, dorește să facă un comentariu la început? Nu? Bun, atunci trecem direct la vot. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, se adoptă. 20 pentru, împotrivă, se adoptă. 21 pentru, împotrivă, se respinge. 22 pentru, împotrivă, verificăm electronic. 22 a închis votul, 19 voturi uh, pentru, 4 împotrivă, clar se adoptă. Amendamentul 23 pentru, împotrivă, se adoptă. 54 pentru, împotrivă, respins. 24 pentru, împotrivă, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, se adoptă. 26 pentru, împotrivă, se adoptă. 27 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 28 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 29 uh, pentru. Împotrivă. Se adoptă. 30 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 31 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 32 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 33 pentru. Împotrivă se adoptă, 34 pentru, împotrivă, se adoptă, 62 pentru, împotrivă, respins, 35 pentru, împotrivă, se adoptă, 36 pentru, împotrivă, se adoptă, 63 pentru, împotrivă, respins, 64 pentru, împotrivă, Respins. 65 pentru, împotrivă. Respins. 66 pentru, împotrivă. Respins. 37 pentru, împotrivă. Se adoptă. 70 pentru, împotrivă, se adoptă 71 pentru, împotrivă, se adoptă 72 pentru, împotrivă, se adoptă 38 pentru, împotrivă, se adoptă 39 pentru, împotrivă, se adoptă 40 pentru, împotrivă, se adoptă 41 uh, pentru, împotrivă, se adoptă 42 pentru, împotrivă, se adoptă 43 pentru, împotrivă, se adoptă 73 a, a fost eliminat, 74 pentru împotrivă respins, 75 pentru împotrivă respins, 76 pentru împotrivă se adoptă, 44 pentru împotrivă se adoptă, 77 pentru împotrivă se adoptă, Nu mai avem un număr la amendament la uh, articolul 11, B4, pentru împotriva se adoptă, 45 pentru împotrivă uh, se adoptă, amendamentul 1 pentru împotrivă se adoptă, amendamentul 2 pentru împotrivă se adoptă, 3 pentru împotrivă se adoptă, 4 pentru împotrivă se adoptă, 5 pentru împotrivă se adoptă, 6 pentru împotrivă se adoptă, 7 până la 14 pot fi luate împreună. Nu există obiecții. Bun, atunci 7 la 14. Cine este pentru? Ba nu există o obiecție. Bine, atunci le votăm pe rând. 7 pentru, împotrivă se adoptă. 8 pentru, împotrivă se adoptă. 9 pentru, împotrivă se adoptă. 10 pentru, împotrivă se adoptă. 11 pentru, împotrivă se adoptă. 12 pentru, împotrivă se adoptă. 13 pentru, împotrivă, se adoptă, 14 pentru, împotrivă, se adoptă și uh, avizul în întregimea sa acum. Cred că am sărit peste 18, 50, 18 pentru împotrivă. Se adoptă 40 pentru împotrivă. Se adoptă. Și acum uh, vot final, vot electronic. Prea multe voturi, 26 de voturi. Acum e în regulă. 22 pentru, unul împotrivă, două abțineri. Felicitări uh, raportorului. Putem trece mai departe la raportul Mastalca și anume siguranța produselor de costum. Domnule Mastalca, doriți să spuneți ceva la început? Aveți cuvântul. Da, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă rog uh, să modificați uh, uh, o formulare pentru a vă alătura amendamentului meu 10, alătura amendamentului 10, amendamentul 33 al colegului Taylor. Sugerez un compromis pentru a suplimenta textul după termenul consumers și aici am adăugat ceva doar pentru a armoniza versiunile lingvistice. Nu cred că este o chestiune uh, de principiu. Mulțumesc, spune domnul președinte, văd că nu există obiecții. Prin urmare, uh, luăm notă în procesul verbal și uh, la vot. Amendamentul 3 pentru, împotrivă. Putem verifica pentru, împotrivă, Cred că verificăm uh, electronic pentru a fi siguri. Un vot în plus. plus din partea PPE, îmi retrag eu cartela de vot pentru a rezolva problema. 14 voturi pentru, 10 împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă. Se adoptă. 5 pentru, împotrivă. Respins. 29 pentru, împotrivă. Respins. 30 pentru. Împotrivă. Respins. 6 pentru. Împotrivă. Respins. 7 pentru. Împotrivă. Respins. 31 pentru. Împotrivă. Respins. 8 pentru. Împotrivă. Respins. 9 pentru. Împotrivă. Respins. 32 pentru împotrivă, respins. 10 pentru, împotrivă, se adoptă. 33 a fost uh, tratat, 11 pentru, împotrivă, se adoptă 12 pentru, împotrivă, respins. 13 pentru, împotrivă, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, se adoptă. 34 pentru, împotrivă, nu este foarte clar, haideți să verificăm electronic 34. No, pentru 14 împotrivă, respins. 15 uh, retras, 35 pentru împotrivă, nu a fost clar, îl verificăm electronic 35. ce pentru 7 împotrivă o abținere. Amendamentul se adoptă 16 pentru împotrivă. Se adoptă 17 pentru împotrivă. Respins. 18 pentru împotrivă, se adoptă 19 pentru, împotrivă, se adoptă 36 pentru, împotrivă. Cred că a fost respins, însă haideți să verificăm 36. No, pentru 14 împotrivă, respins 20 pentru, împotrivă, se adoptă. 37 pentru, împotrivă, se adoptă. 38 pentru, împotrivă, se adoptă. 39 pentru, împotrivă, se adoptă. 40 pentru, împotrivă, se adoptă. 41 devine caduc, 42 devine caduc, 21 a fost tratat, 43 la fel, 22 e următorul pentru, împotrivă, respins. 44 pentru, împotrivă, se adoptă. Putem trece la 24 pentru, împotrivă, uh, respins. 1 pentru, împotrivă, se adoptă. 25 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm 25, nu a fost clar rezultatul. 15 pentru 8 împotrivă. Se adoptă. 26 pentru. Împotrivă. Respins. 2 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 27 pentru. Împotrivă. Nu a fost clar. Haideți să verificăm 27. 14 pentru 9 împotrivă se adoptă. 28 pentru împotrivă respins. Iar acum uh, vot pentru proiectul de aviz în regimea sa, vot electronic. ...22 de voturi pentru, 2 împotrivă, nicio abținere. Avizul este adoptat. Iar acum trecem mai departe. Trecem, deci, la raportul Gallo. Președintele, de fapt, se corectează vorbind despre doamna Geringer, care are acum cuvântul. fettgedruckte Name, der hier falsch îmi pare rău, era greșit tipărit numele. No, przy, przywykliśmy do tego, że takie nowatorskie raporty są... Suntem obișnuiți cu faptul că aceste rapoarte noi, care tratează subiecte noi, sunt de obicei tratate de doamna Galo. Uh, Uh, vreau să le mulțumesc tuturor pentru uh, cooperare, pentru că am avut foarte puțin timp la dispoziție. Amendamentele au fost analizate în două-trei zile, nu am avut timp să le discutăm în comisie și competența noastră a fost destul de limitată aici putem să ne ocupăm doar de contracte atunci când vorbim despre cloud computing și despre conflicte judiciare și extrajudiciare și de asemenea și elementele care vizează dreptul de proprietate intelectuală. Este un raport din proprie inițiativă și am vrea să sugerăm o anumită ordine, o anumită structură, dar nu vrem să închidem anumite elemente dacă nu știm cum va arăta viitorul. Pentru că, în mod clar, această tehnologie se va dezvolta. Vrem uh, ca tehnologia să fie sigură și comparabilă pentru oamenii, pentru utilizatori. Aș dori să le mulțumesc uh, celor din secretariat și tuturor celorlalți pentru cooperare. Mulțumesc! Mulțumesc! Trecem acum direct la vot. Amendamentul 1 cu doamna Lichtenberger. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Trecem la amendamentul de compromis 1. Pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul de compromis 2. Pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 3. Pentru, împotrivă, se adoptă. 12. Pentru, împotrivă, se adoptă. 13. Pentru, împotrivă, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul de compromis 4 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 6 pentru, 19, de fapt, 19. Avem nevoie de o verificare electronică la 19. Deschidem votul pentru amendamentul 19. Iar e un vot în plus, o să renunț la al meu. 10 pentru, 14 împotrivă. Se respinge. Deci, verificările electronice sunt foarte bune. Compromisul 6 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 22 pentru, împotrivă, se respinge. 23 pentru, împotrivă, se respinge. Putem acum să votăm întregul text, vot electronic. 23 dafür, keine Enthaltung. 23 de voturi pentru, nicio abținere, niciun vot împotrivă. Felicitări raportorului. Trecem acum la raportul domnului Stoianov. Doriți să spuneți câte ceva în introducere? Nu? Bun, putem trece la vot. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, n-a fost clar. Trecem la o verificare electronică pentru amendamentul 7. dafür. 12 voturi pentru, 9 împotrivă, 2 abțineri. Doamna Lichtenberger, vă rog. Am încercat să apăs pe buton, dar nu merge consola. Și am vrut să votez împotrivă nu se schimbă rezultatul, încercați uh, în consola vecină, mutați-vă dacă nu merge. Sunt noch ein paar freie Plätze da. Mai sunt locuri libere pe acolo. O să încerc, poate a fost pur și simplu o eroare. Amendamentul 10 pentru, împotrivă. Se respinge 11 pentru, împotrivă. Cred că se respinge. 12 pentru, împotrivă. Se respinge. 13 pentru, împotrivă. Se respinge. 14 pentru, împotrivă. Se respinge. 15 pentru, împotrivă. Se respinge. 16 pentru, împotrivă. Se respinge. 8 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, un vot electronic, pentru că n-a fost clar rezultatul. Amendamentul 1, vot electronic. 11 11 voturi pentru, 11 împotrivă, se respinge. 2 pentru, împotrivă, se respinge. 3 pentru, împotrivă, se respinge. 9 pentru. Împotrivă. Se respinge. 4 pentru. Împotrivă. Se respinge. 5 pentru. Împotrivă. Să verificăm electronic. Amendamentul 5. 12 voturi pentru, 10 împotrivă, o abținere, se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, se respinge. Putem acum vota întregul text. Avem vot electronic. Nouă voturi pentru, opt împotrivă, șapte abțineri. Se adoptă, deci, avizul. Felicitări raportorului. Putem trece acum la raportul domnului Baldasare în ceea ce privește practicile de comercializare înșelătoare. Doriți să spuneți câte ceva? Nu? Putem trece direct la vot? Să votăm, deci. Amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Abțin. Se adoptă 2. Împotrivă se adoptă 3 pentru, împotrivă, se adoptă 4 pentru, împotrivă, se adoptă 5 pentru, împotrivă, se adoptă. Întregul text pentru, haideți să facem vot electronic. Deci, vot electronic în ceea ce privește avizul în întregimea sa. 22 de voturi pentru, două abțineri, niciun vot împotrivă. Felicitări raportorului. Trecem mai departe la raportul domnului Stoianov în ceea ce privește conturile de plăți. Putem începe să votăm imediat. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, se adoptă. 9 pentru, împotrivă. Cred că se respinge, dar haideți să verificăm. Amendamentul 9. 17 pentru, 6 um, împotrivă, se adoptă. Nu cred că trebuie să votăm amendamentul 10, putem trece direct la 11. Este o modificare lingvistică, deci nu avem uh, vot la 10. 11 pentru, împotrivă, se respinge. 4 pentru, împotrivă, se adoptă. 5 pentru, împotrivă, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, să verificăm. Unsprezece voturi pentru, 12 împotrivă, se respinge. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, se respinge. 14 pentru, împotrivă, se respinge. 15 pentru, împotrivă, se respinge. 16 pentru, împotrivă, se respinge 17 pentru, împotrivă, se respinge 18 pentru, împotrivă, se adoptă 19 pentru, împotrivă, se adoptă 20 pentru, împotrivă, se adoptă 21 pentru, împotrivă, se adoptă 22 pentru, împotrivă, se adoptă 23 pentru, împotrivă, se adoptă 24 pentru, împotrivă, se respinge 25 pentru, împotrivă, se respinge 26 pentru, împotrivă. Se respinge 26 pentru, 27, mă scuzați, pentru, împotrivă, se adoptă. 28 pentru, împotrivă, se adoptă. 29 pentru, împotrivă. Să verificăm electronic. 29. Vot electronic. 15 pentru, 9 împotrivă, se adoptă. 30 pentru, împotrivă, se adoptă. 31 pentru, împotrivă, se adoptă. 32 pentru, împotrivă, se respinge. 33 pentru, împotrivă, se respinge. 34 pentru, împotrivă, se respinge. 6 pentru, împotrivă, se adoptă. 35 pentru, împotrivă, se respinge. 36 pentru. Împotrivă. Se respinge. Trecem deci direct la 41. Bun, 41. Pentru, împotrivă, se adoptă. 7 pentru, împotrivă, se adoptă. 1 pentru, împotrivă, se adoptă. 8 pentru, împotrivă, se adoptă se respinge. 2 pentru, împotrivă, se adoptă. Putem vota acum textul uh, avizului în întregimea sa, vot electronic. Avem 24 de voturi pentru, nicio abținere, niciun vot împotrivă. Felicitări raportorului. Am amânat 20, deci nu este nevoie de vot și putem trece la 21. Temei, un temei juridic mult iubit și domnul Vos ne poate da câte detalii. Mulțumesc. E vorba despre interferențele care există între Euratom și tratatul UE tratatul privind funcționarea UE, aici uh, cei de la ENVI vor ca la 292 uh, articolul 1 să preluăm uh, ce se stipulează acolo. E vorba de protecția uh, sănătății în cazul radiațiilor, dar nu putem să spunem că uh, 292 cu 1 e afectat. Aici, prin urmare, propun ca terimul, temeiul juridic să rămână. Richtig? Okay. Mhm. Frau Regner, bitte. Also, Doamna Regner. Ist sehr wohl die geeignete. 292 e temeiul juridic potrivit pentru că este vorba de protecția în fața radiațiilor. Sănătatea e afectată clar și protecția mediului de asemenea. Prin urmare, mi se pare că se potrivește 292 ca temei juridic. Doamna Lichtenberger. Da, nu pot decât să fiu de acord cu colega mea. Am avut această dispută mereu și mereu. Dar dacă e să luăm în serios faptul că protecția sănătății e de interesul acestui Parlament European, atunci bineînțeles că trebuie să milităm pentru 292. Domnul Stoianov. A, nu. Raportorul. Pentru, tocmai pentru că e Uh, vorba de sănătate, 31-32 de la Euratom, mi se pare că reprezintă un temei aplicabil, mai ales că e vorba exact despre lex specialis pentru protecția sănătății în fața radiațiilor. Și serviciul juridic și secretariatul ne-au confirmat că nu putem să acționăm uh, astfel, Așa că vă rog frumos, dacă vrem să ne orientăm din punct de vedere juridic și nu procedural, să lăsăm uh, temeiul la 31-32 din tratatul Euratom. Da, uh, votăm mai întâi propunerea raportorului care propune să lăsăm temeiul la 31-32 din tratatul Euratom. Ridicând uh, mâna, vă rog frumos să semnalați dacă sunteți de acord cu raportorul. Cine este pentru poziția raportorului, vă rog? Împotrivă. Mai bine verificăm uh, electronic, să fim siguri. Numai... 13 sunt für den Berichterstatter, 11 sunt dagegen. 13 uh, pentru, 11 împotrivă, se acceptă poziția raportorului. Trecem la următorul temen juridic, uh, iarăși raportorul. Da, este vorba despre următoarea chestiune. Dacă temeiul juridic 165 uh, cu 3 e vizat sau așa cum, așa cum susține regii și cum vrea regii, Comisia propusese articolul uh, 209 și 212, dar pentru că din punctul de vedere al conținutului e vorba de o coeziune în Uniunea Europeană, terțele state nu sunt vizate, prin urmare singura cale de bun simț ar fi uh, 175 cu 3. Intervenții, obiecții, nu? Deci plecând de la premisa că așa rămâne cum sugerează raportorul, următorul subiect, tot Axel Foss are cuvântul. Sau nu? Domnul Speroni. Herr Kollege Speroni. Bine, grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu serviciul juridic desigur, pot să fie depuse și amendamente care să fie evaluate din punctul de vedere al conținutului. Eu uh, recomand să votăm pentru. Bine, votăm. Cine e de aceeași părere cu raportorul să ridice mâna? Împotrivă, abține, nimeni, așa rămâne. Uh, am încheiat și acest uh, punct. So. Nachdem ich jetzt in meinen Unter Așa, dragi colegi, mi-am uh, găsit, uh, am găsit tot ce aveam nevoie în documentele mele și vreau să vă urez bun venit la audierea noastră cu privire la redevențele pentru copiile private. Îi salut respectos pe experții noștri. A, văd că nu au sosit cu toții, așa că întrerupem până ce suntem în formulă completă 5 minute. So meine sehr Doamnelor și domnilor, secretariatul îmi spune că suntem în formulă completă. Prin urmare, putem să ne începem audierea. V-aș ruga să luați loc. Urmează să începem. Vielen herzlichen Dank. Vă mulțumesc. Vă urez bun venit la audierea noastră publică cu privire la redevențele pentru copiile private. Avem specialiști în rândul nostru, domnul José Antonio Suarez de la EGEDA, Alain Chamfort, un uh, cântăreț cunoscut din Franța, Irena Bednarich de la Digital Europe, Xavier Blanc de la EPO Artis și Costas Rosoglu de la Beuc iar raportoarea noastră este doamna Castex, căreia îi dau cuvântul. Vă rog. Merci, Monsieur le Président. Je veux... Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori mai întâi să mulțumesc invitațiilor noștri pentru că au venit să ia parte la această dezbatere care se anunță a fi puțin tehnică, însă care are consecințe foarte importante pe de o parte, pentru finanțarea artiștilor și apoi pentru folosirea uh, copiei uh, private pentru difuziunea culturală. După cum știți, raportul care mi-a fost încredințat uh, este urmarea medierii de către uh, comisarul Barnier pentru domnul Vitorino în legătură cu uh, copia privată. Prin urmare, Parlamentul va trebui să răspundă, să completeze, să discute uh, cu privire la uh, propunerile și concluziile domnului Vitorino. Nu vreau să mai insist pe propunerea domnului Vitorinu, mai degrabă aș dori să vă las dumneavoastră cuvântul. Avem timp până la ora 12 și 30 de minute și mi-ar plăcea să se respecte un timp de intervenție din partea colegilor din sală, un timp de dialog uh, uh, cu parlamentarii europeni și uh, dumneavoastră, pentru că știu că sunt multe aspecte care trebuie dezbătute. Am dorit să facem progres în legătură cu soluțiile de compromis astăzi, pentru că asta reprezenta o mare pas înainte. Dau uh, cuvântul, așadar, uh, primului uh, vorbitor, domnului Antonio Suarez. Thank you very much. And especially Mulțumesc foarte mult. Mai întâi vă mulțumesc pentru că ați organizat această uh, audiere și apoi că uh, ați uh, invitat și această uh, asociație spaniolă. În 2011, guvernul spaniol a decis să urmeze uh, indicația ICT-urilor uh, în legătură cu aceste copii private. Din 2012 încolo, compensația urma să fie plătită de către stat, abandonându-se astfel sistemul anterior uh, comun celor 22 de state uh, membre. Așadar, uh, Um, înainte compensația era plătită de cei care făceau uh, uh, copiile. Compensația practic ajungea până la 105-118 uh, milioane de uh, euro pe an. După ceea ce s-a întâmplat, uh, sunt următoarele. În ianuarie 2012, Ministerul Educației a elaborat o notă informativă către deținătorii de uh, drepturi, uh, spunând că nu are fonduri pentru a plăti uh, compensațiile în ciuda presupunerilor. Uh, Ministerul a spus uh, deținătorilor de drepturi că suma disponibilă maximă urma să fie între 37 și 40 de milioane în loc de 110 milioane. În iunie 2012, uh, Parlamentul spaniol a aprobat bugetul pentru 2012 Vă reamintiți uh, că 2011 nu s-a putut adopta uh, bugetul din cauza legilor generale. În bugetul pentru 2012, suma alocată plății uh, compensațiilor pentru copile private era de 5 milioane de euro. În august 2012, societățile de colectare spaniole au înaintat o plângere la comisie pentru uh, neplata compensațiilor pentru copile private în Spania. În octombrie 2012, uh, datele de piață ne-au arătat că, în ciuda eliminării compensației pentru uh, dispozitive de copiere, prețul pentru consumatori al acestor dispozitive nu s-a schimbat din 2011. Ori asta înseamnă că consumatorii plăteau vechile compensații ca utilizatori ai dispozitivelor și apoi încă o dată ca și uh, contribuabil. Deci se plătea de două ori această compensație. În noiembrie 2012, Parlamentul Spaniol a adoptat bugetul pentru 2013, uh, în care uh, suma pentru compensații pentru copii private a rămas de 5 milioane de euro. În decembrie 2012 s-a aprobat un decret regal care stabilea regulile de calcul pentru daunele pentru 2012, adică um, niște calcule cu efect retroactiv. Documentele care au susținut acest decret au fost puse la dispoziția societăților de colectare în urma unui proces uh, din Spania, uh, și aici putem uh, menționa și o declarație a guvernului care spunea că noul sistem a fost uh, elaborat uh, explicit pentru a reduce compensațiile din alocațiile bugetare până la 5 milioane de euro, indiferent de suma reală a daunelor. În aprilie 2013 s-a publicat un proiect de lege de către guvern în legătură cu excepțiile de la plata compensațiilor pentru copiile private și merge atât de departe încât uh, se spune că uh, e nevoie doar de uh, original, uh, nu uh, și de copii pentru a se putea plăti compensațiile. Toate societățile astfel sunt excluse, toate copiile private făcute de consumatori în afara acestui, uh, uh, acestor, excep, acestor excepții sunt considerate copii ilegale. Proiectul de lege nu uh, are nicio măsură care să spună că va fi pusă în aplicare schema de plată. S-a lansat și o procedură de a uh, Uh, se cere daune pentru cei care au suferit de pe urma neplății compensațiilor pentru uh, uh, aceste copii private. Însă disponibilitatea sumelor la bugetul de stat pentru asta era vorba de 36.000 de euro, fără TVA-ul de 21%. În 2013, guvernul spaniol nu a stabilit încă nivelul daunelor pentru 2012. Însă, a spus că, în ciuda uh, cifrelor care ar rezulta, s-ar plăti deținătorilor de drepturi doar 5 milioane de euro, indiferent ce ar arăta datele, calculele. Am avut acces uh, la uh, raportul consultanților pentru acest studiu, care spune că s-a exclus asocierea copiilor private sau uh, operelor disponibile pe internet, indiferent dacă existau uh, măsuri uh, tehnice eficiente sau nu. Consultanții au spus că orice operă pusă la dispoziție pe internet ar trebui să includă o licență de reproducere explicită sau implicită. Ori dacă nu există nicio măsură tehnică uh, eficientă sau nicio condiție de licențiere, atunci putem uh, trage concluzia că se renunță la dreptul uh, de compensații pentru reproducere, adică consumatorii pot să facă oricât de multe copii uh, pentru că uh, nu există licență, deși cu toții știm că uh, Uh, există o hotărâre a Curții Europene de Justiție care um, spune contrariul. Este vorba de toate operele existente în uh, dispozitivele uh, fizice. Astfel ajungem la un procent de 99% din copiile private făcute de către consumatori. Credem că această sferă de cuprindere a legii din 2012 uh, a fost luată uh, în considerare uh, de către consultanți ca, fiind, ca făcând trimitere la copiile ilegale. Prin urmare, consultanții au exclus despăgubirile. Ar fi fost destul de jenant ca același consultant care anterior făcuse un studiu plătit de televiziunea publică și care a conchis uh, că nu uh, există uh, daune pentru deținătorii de drept, acum să afirme altceva. De fapt, sistemul spaniol nu a garantat niciodată respectul pentru acceptarea copiilor private și nu a pus la dispoziția deținătorilor de drepturi um, remediile juridice pentru a acționa împotriva încălcărilor. Deci se acționează împotriva hotărârii Curții uh, Europene de Justiție din 27 uh, iunie 2013. Un alt caz al Curții Europene de Justiție evidențiază lipsa unor garanții uh, și lipsa unor reglementări din domeniu. În 2006, Biroul General al Procurorului Spaniei a transmis o scrisoare tuturor procurorilor indicând faptul că copiile făcute din uh, abladările ilegale pe internet erau considerate ca fiind excepții de la copiile private, în ciuda unor solicitări repetate din partea deținătorilor de uh, drepturi uh, să se uh, amendeze legea. Asta nu s-a întâmplat niciodată. Din perspectivă juridică, după cazul Para 1, E foarte dificil să spui că o compensație care nu a fost plătită de persoana care face copia și care, din contră, este plătită de către contribuabil, indiferent de faptul că uh, s-au făcut sau nu asemenea copii private, rămâne în uh, domeniul excepțiilor. Raportul uh, subliniază exact același lucru ca și hotărârea Curții de Justiție. Însă, practic, uh, în Spania se evidențiază uh, capcanele uh, sistemului cu privire la plata compensațiilor pentru copile private din banii consumatorilor, se alocă, se alocă fonduri insuficiente pentru plata compensațiilor, daunele reale nu sunt plătite nu se iau în considerare obligațiile reale în conformitate cu decizia Curții Europene de Justiție. Se exclud din daune toate operele care apar pe internet care sunt protejate prin DRM sau uh, condiții contractuale. Situația spaniolă îi costă pe deținătorii de drepturi din Europa milioane de euro anual și nu se va schimba de la sine. Guvernul spaniol nu va rectifica această situație de la sine. Guvernul spaniol a declarat uh, din contră public uh, că uh, a schimbat normele cu privire la copiile private pentru a lărgi domeniul de aplicare al excepțiilor, pentru a evita situația în care statul trebuie să cheltuie mai mulți bani decât, decât cei alocați în buget. Regulile au fost făcute la comandă pentru a uh, respectat doar formal uh, dispozițiile directivei. Această lege va rămâne ca câtă vreme Comisia Europeană nu va reacționa la uh, plângerea înaintată inițial de societățile de colectare spaniole și apoi mai târziu de aproximativ 20 de organizații ale deținătorilor de uh, drepturi. Uh, comisia Uh, trebuie să țină la curent uh, uh, aceste societăți de colectare în legătură cu dialogul purtat cu guvernul, bineînțeles respectând confidențialitatea presupusă de acest caz. De asemenea, guvernul spaniol trebuie să informeze Comisia în legătură cu noile evoluții. Deja de un an a fost înaintată această plângere. Recent, comisarul Barnier, răspunzând la întrebările adresate de doamna Castex și de domnul Masip, Uh, spune că după trei runde de întrebări adresate guvernului spaniol, uh, Comisia încă mai adună toate elementele necesare pentru o evaluare adecvată a legii spaniole înainte să se gândească la uh, vreo altă acțiune punctul, din punctul de vedere al uh, societăților de colectare spaniole și a deținutelor de drepturi, uh, Comisia um, suferă de o lipsă de uh, reacție, astfel prelungit situația în care deținătorii de drepturi sunt lipsiți de ceea ce li se cuvine. Nu se garantează aplicarea legii și uh, acest lucru este valabil și pentru noile reglementări uh, din domeniul societăților de uh, colectare, uh, unde, până la urmă, accentul cade pe beneficiul barurilor și hotelilor, hotelurilor. De asemenea, se exclud performerii latinoamericani de la remunerare publică în baza unor interpretări Uh, ale legii date de guvernul uh, spaniol. În concluzie, acest nou sistem din Spania nu este mai bun decât uh, legea anterioară și se spune că nu trebuie să respecte legea uh, comunitară. Nu funcționează de altfel bine nici în uh, lumea reală, așa cum au avertizat de, din, de dinaintea scrierii legii deținătorii de drepturi. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim foarte mult! Urmează acum domnul Șamfor. Bonjour, mesdames et messieurs. Je... Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sunt flatat și foarte încântat că am fost invitat aici. Nu prea am obiceiul să mă exprim în asemenea foruri, dar uh, mă bucur că sunt aici și eu sunt un artist uh, francez, uneori chiar îmi scriu cântecele, deci sunt și cantautor. E interesantă această discuție în ceea ce privește remuneranța, uh, remunerația, mă scuzați, pentru uh, uh, copiile private. Am, ascultat cu atenție părerea domnului Suarez despre situația din Spania. A fost foarte interesant să aflăm ce s-a întâmplat acolo și asta încercăm să evităm noi în Franța. Și punctul meu de vedere ca artist cred că reprezintă un mare număr de artiști uh, francezi, în special cei din domeniul muzicii. Creatorii beneficiază de copia privată pentru ei este o remunerație justificată și care poate să constituie între 5 și 10% din veniturile lor în funcție de țară. Am fost puțin surprins să revenim asupra acestui sistem. și să vedem cele trei părți care sunt reprezentate. Vorbim despre distribuitori, care evident nu sunt cei care uh, creează produsul, uh, și vorbim și de punctul de vedere al artistului și al uh, cetățenilor. Uh, acest sistem virtuos permite fiecăruia să își, să aibă, să-și vadă drepturile respectate. Vorbim de artiști care participă la diversitatea culturală, acceptând în continuare să uh, creeze noi produse culturale care intră pe piață. Artiștii sunt ajutați și 25% din veniturile lor produse de copia privată sunt reinvestiți în acțiuni de interes general. Au fost mai bine de 5.000 de uh, manifestări culturale din uh, Franța care s-au, datorat uh, finanțării copiilor private în domenii foarte diferite, festivaluri, dar uh, în același timp și expoziții, circ, artiștii de stradă, festivalurile de cinema și așa mai departe. Sunt foarte multe manifestări culturale care sunt susținute de către această finanțare. Asta produce locuri de muncă și în zonele uh, respective și aflux de public și turism. Și dacă uh, copia privată n-ar mai fi luată în calcul, ar trebui să anulăm foarte multe dintre aceste manifestări. Ceea ce ar fi un lucru foarte rău pentru toată lumea. Am făcut câteva afișe și sunt un pic, uh, de, uh, sunt un pic confuz pentru că, așa cum am spus la început, nu prea sunt obișnuit să iau cuvântul într-un asemenea for. Spre exemplu, când ne gândim la un festival de muzică care se desfășoară lângă Paris, uh, care beneficiază de sprijinul copiei private, consumatorul și publicul, deci uh, cumpără un permis um, pentru cele trei zile de spectacol care ajunge la 109 euro. Același uh, festival are loc și în uh, Anglia, care nu beneficiază de, acest, de copia privată pentru același program de aceleași trei zile și așa mai departe, aceiași artiști, se plătesc 243 de euro. Și uh, cred că este o greșeală să credem că dacă festivalurile acestea nu ar mai avea loc, uh, ar fi un lucru bun pentru consumator, pentru contribu uh, contribuabil, pentru că nu ar mai da bani din buzunar. Trebuie ca oamenii să-și dea seama că în țara unde nu se aplică copia privată, prețul aparatelor care uh, permită copierea nu este mai scăzut. Uh, prețurile sunt uh, la fel de mari, dacă nu chiar mai mari, în Anglia față de Franța. Și ca să rezum, Cred că cei trei parteneri care ar trebui să fie parteneri și nu să fie în conflict au fiecare de câștigat prin păstrarea copiei private. Fie că vorbim de distribuitori care se pot lăuda că participă la diversitatea culturală, fie că vorbim de creatorii care pot să se exprime în continuare în domenii foarte populare, dar și în domenii mai puțin populare care au nevoie de acest sprijin și consumatorii care pot să-și facă oricâte copii vor fără să plătească drepturi de autor și care ar putea duce la o îmbogățire a culturii uh, generale prin uh, multiplicarea uh, operelor respective. Cred că am fost un pic uh, cam uh, alambicat și îmi cer scuze pentru asta, dar oricum uh, sunt convins că majoritatea artiștilor ar avea aceeași părere ca și mine. Vielen herzlichen Dank für diesen Mulțumim foarte mult pentru această prezentare. Urmează acum doamna Irena Bednarich de la Digital Europe. Sper că m-am pronunțat numele corect. Foarte bine, domnule președinte. Eu am o prezentare care va apărea și pe uh, monitorul cel mare. Vă mulțumesc foarte mult că ne-ați uh, invitat ca să reprezentăm industria electronic electronicelor pentru consumatori. Eu uh, mă acces pe două mari obiective. Uh, foarte pe scurt pentru că avem foarte puțin timp la dispoziție. Around private copying because we very often ce părere avem despre copiile private? Adesea ni se pare că nu este nicio problemă și cred că e nevoie de un refresh. Și apoi să mă acces pe uh, raportul Vitarino și ce părere avem noi despre recomandările pe care dumneavoastră le comentați acum. Încep în primul rând prin a descrie pe scurt maniera în care noi privim ecosistemul creator. Cred că e necesar să stipulăm că în industria noastră noi avem nevoie de conținut bun pentru a-l vinde. Industria conținutului are nevoie de device-urile noastre pentru a ajunge la uh, public. Este o simbioză, o relație um, sub forma unui cerc vicios. Și adesea această idee e prezentată în termeni uh, uh, antagonici, cumva că uh, o industrie încearcă să o anihileze pe cealaltă, înăbușind cultura. Să vă spun foarte clar, am, n-am avea simțul afacerilor dacă am încercat să facem asta. Și apoi, care e problema? În primul rând, uh, taxele pe device-uri reprezintă un sistem destul uh, de uh, ambigu, inventat în anii 60, în vremuri cu sisteme analoge, cu alte modele de consum. Să ținem cont de faptul că lumea s-a schimbat radical și de aceea o regândire a întregului uh, sistem este necesară. Care sunt principalele trei preocupări? Pentru că adesea ascultăm cum că sistemul ar avea probleme. Ei bine, există trei principale elemente care trebuie prelucrate și domnul Vitorino ne-a ajutat pentru că ne-a oferit un simț al uh, orientării. Lipsește o metodologie coerentă în primul și în primul rând. Au trecut cam 30 de ani de când uh, dezbatem aceste redevențe. De 8 ani de zile sunt eu în acest domeniu și se întâmplă asta, dar uh, în continuare suntem la un nivel uh, de bază și discutăm elemente de bază. Se spune că redevențele sunt acolo pentru a compensa pirateria. Avem cazuistică în Franța care arată că sursa trebuie să fie legală și avem două cazuri la Curtea de Justiție care, asupra cărora se va pronunța o hotărâre. În ceea ce privește metodologia coerentă, în continuare auzim că există circulă noțiunea de drept la copiere, dar avem cazul Mulholland în Franța care ne arată foarte clar că copierea este o excepție, iar prin recomandările din raportul Vitorino ne vom da seama că noțiunea de copiere în sine a devenit superfluă nu mai e nevoie de copiere pentru a te bucura de conținut în era digitală. Deci lipsește o metodologie coerentă. Apoi, lipsește un sistem eficient de colectare. Povara administrativă este sfâșietoare. Nu am suficient timp, dar revin la uh, momentul întrebărilor. Mi se pare că sistemul trebuie axat pe eficiență. În al treilea rând, lipsește sistemul de distribuire eficient. Și aici vedeți o schemă cu toate datele uh, care au apărut la Curtea de Conturi în Franța. Curtea de Conturi în Franța anual revizuiește maniera în care societățile uh, colective funcționează. Și acesta este raportul pentru 2010 și iată în acele cerculețe uh, vedeți banii, iar săgețile sunt maniera în care banii tranzitează diferite societăți înainte de a ajunge la uh, persoana care are dreptul a se bucura de, acele, de a se bucura de aceste sume. Și banii trec prin mâna a vreo șase societăți în medie înainte de a ajunge la artist Eu citesc uh, din declarațiile curții de conturi, fiindcă nu vreau să inventez nimic. Rolul acelor societăți de intermediere este unul artificial, pentru că intră banii în casa lor și uh, ies mult mai puțini. Fiecare își păstrează câte o bucățică. Înainte de a reveni la raportul Vitorino, vreau să mă refer la faptul că Comisia s-a descurcat foarte bine când a încercat să cuantifice banii reținuți de intermediari. Asta înainte de a ajunge la beneficiarul de drept. În studiul de impact, chiar la finele slide-ului meu, veți vedea că avem și directiva aferentă acestui subiect, iar în 2010 Comisia a estimat că societățile mari au acumulat 3,6 miliarde în uh, taxe pe aceste acțiuni. Deci doar vă citez din anumite date pentru a vă arăta că lucrurile nu sunt chiar în regulă. Ce a făcut uh, fostul comisar și ce părere avem noi ca industrie în acest uh, Uh, domeniu. Digital Europe cere Comisiei și Parlamentului să implementeze recomandările Vitorino. Îmi cer scuze că acest slide e mai aglomerat, dar vreau să vă spun că domnul Vitorino a încercat să adapteze un sistem creat în anii 60, când realitatea nu era nici de cum digitală, deci să adapteze la uh, Uh, lumea noastră. Și din nou uh, avem uh, o problemă cu piața internă, fapte care a trebuit să ne constate un intermediar. Ei bine, eu cred că nu ar trebui să pierdem din vedere acest aspect. Domnul Vitorino ne spunea că există evoluții majore la nivelul tiparului de consum. Ce înseamnă acest lucru? că există o mare tranziție la care asistăm acum, de la content ownership la content access, deci de la uh, proprietate la acces. Nu mai achiziționez un CD fizic, ci uh, am o serie de device-uri, de instrumente și prin intermediul acestora accesez direct conținutul. Prin urmare, nu trebuie să fii un expert tehnic ca să înțelegi ce se întâmplă. În momentul în care accesezi conținutul, uh, problema copiilor devine una marginală. Ce ne spune uh, raportul Vitorino este că mai bine am încercat să găsim uh, noi uh, modele de colectare a redevențelor bazate pe dreptul exclusiv, deci pe licențiere. Aceasta este tendința viitorului. Deci trebuie să ne uh, concentrăm pe faptul că beneficiarii sunt compensați într-un sistem care să fie durabil și care să fie în același timp în conformitate cu uh, consumul de conținut. Copiile uh, cu licență nu ar trebui să declanșeze redevențe. Există și un caz în instanță care poate fi uh, uh, citat aici, noi având o altă interpretare a sentinței. Oricum, revenind la ideea principală, avem o problemă de piață internă. Cum ni se sugerează în raport să o soluționăm? Redevența trebuie plătită în țara de reședință a consumatorului. Dar într-o lume în care uh, nivelul uh, redevențelor diferă atât de mult, rezultatul va fi că toată lumea se va îndrepta către țara cu cele mai reduse taxe. Și device-urile, pentru device-uri există liberă circulație înainte de vânzarea finală. O concluzie. Neaplicarea taxelor pentru uh, consumatorii și utilizatorii profesioniști. Domnul Vitorino a încercat să ofere un răspuns un număr de două întrebări din perspectiva, uh, efectele din perspectiva pieței interne și uh, aplica, aplicabilitatea cazului specific. Dacă ești o bancă și ești client, nu trebuie utilizate copii private. În bănci nu trebuie să se întâmple așa ceva. În teorie, raportul ne spune că ar trebui să avem o derogare ex ante, adică dacă ești un client business, nu ar trebui să plătești nicicum o redevență. Deci se recomandă un sistem ex ante și implementarea acestuia, iar al doilea element sugerat se referă la faptul că, până la urmă, trebuie să poți evalua dacă cumpărătorul final e o firmă sau nu, ca să-ți dai seama dacă trebuie să aplici eh, exonerarea ex ante. Calea cea mai practică de a face această uh, diferențiere este ca uh, redevența să fie plătită la nivel retail. Pentru cei care nu sunt uh, foarte familiarizați cu acest subiect extraordinar, aceste taxe se percep la nivelul de import de fiecare dată când un calculator uh, trece prin Germania, plătește o taxă. La fel și în Austria, la fel și când te întorci în Germania și, uh, și apoi te întorci în Germania și spui vreau banii înapoi, fiindcă am plătit deja în Austria. Deci această taxă retail este o soluție la două probleme. Odată libera circulație de bunuri și discriminarea în funcție de entitatea și beneficiarul final. În ceea ce privește uh, taxele pe copiatoare, trebuie să ne axăm mai mult pe taxe la operatori. La ora actuală, uh, mă scuzați, nu o să vă uh, deranjez cu detalii, dar în Belgia, de exemplu, în momentul în care cumperi o imprimantă multifuncțională, uh, plătești o taxă și dacă ai și o, uh, număr de, un număr de TVA, trebuie să plătești și numărul de uh, copii făcute. Și apoi apare o mare problemă, fiindcă nu știm cum să uh, definim daunele. După 30 de ani nu ne dăm seama cum să măsurăm gravitatea daunelor. Domnul Vitorino ne ajută și în această privință ne spune că ar trebui să luăm în calcul conceptul de profit pierdut. Taxele și redevențele există pentru că dacă eu uh, cumpăr un CD de lui Benabar, pot automat să fac o copie pentru mașina mea, ceea ce înseamnă că nu am cumpărat încă un CD original pentru a-l asculta și în mașină. Și se pierde valoarea inițială a CD-ului achiziționat. Domnul Vitorino spune că trebuie să ținem cal- în, în, cont de așteptările consumatorilor. Cât sunt dispuși oamenii sau cât ar fi fost dispuși oamenii să plătească pentru un al doilea, al treilea, al patrulea sau al cincilea original dacă nu ar fi avut voie să facă copii. Very, uh, very uh, interesting guidance that the court of... Și apoi, Curtea de Justiție ne-a oferit atâtea uh, cazuri și atâtea detalii cu privire la taxe și redevențe. Uh, pur și simplu, curtea a fost bombardată cu cazuri, deci iarăși lucrurile nu sunt atât de clare. Dar vreau să menționez cazul Amazon și prezumția de utilizare. După cum vă spuneam, curtea spune, dacă ești un uh, client business, deci o bancă, nu trebuie să plătești taxa. Și cu asta basta. Dar ce se întâmplă dacă ești o persoană fizică, utilizator final? Se pornește de la prezumția de utilizare? Curtea spune da, există o prezumție de utilizare. Deci putem porni de la premisa că Uh, poți cumpăra un DVD uh, înregistrabil și uh, se pleacă de la premisa că îl vei folosi și pentru a-l copia în particular. Însă, în cazul Amazon, curtea introduce și uh, o, un alt tip de uh, prezumție de utilizare. Dacă poți dovedi că pe microcardul tău, ai doar uh, pozele uh, din vacanța cu familia și nu copii luate dintr-o altă sursă, atunci uh, scap pasma curată. Deci nu vei plăti pentru o acțiune pe care, ilegală pe care n-ai întreprins-o, de fapt. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult pentru această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 Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru această ocazie de a reprezenta EpoArtis, care este o organizație ce reprezintă organizațiile care gestionează drepturile de autor ale interpreților și aș dori să mă exprim succint. Organizația noastră reprezintă 35 eh, de structuri care gestionează drepturile artiștilor interpreți din Europa și care împreună reprezintă aproximativ 450.000 eh, de artiști interpreți din Europa. Drepturile artiștilor interpreți sunt drepturi relativ uh, recente, apărute în anii, apărute în anii 60, uh, deci nu la crearea lumii, practic, dar prin anii 60 la nivel uh, internațional, cu un achei comunitar care s-a structurat începând cu anii uh, 1990. Pentru artiști interpreți nu există drepturi de proprietate intelectuală fără gestionare colectivă și asta pentru că, dincolo de un număr de artiști care uh, uh, au statut de uh, vedete, artiști care filmează, înregistrează și semnează contracte. Uh, alți artiști nu pot uh, să-și exercite uh, drepturile. Deci e nevoie de o societate de colectare a drepturilor Uh, care este esențială pe lângă uh, contract pentru a asigura respectarea drepturilor artiștilor interpreți uh, în lume și în Europa. Printre aceste drepturi putem menționa pe dreptul la remunerare, care are o importanță deosebită pentru arte, artiști, apoi drepturi la copii private și apoi la tehnologia folosită se reprezintă aproximativ o treime din percepțiile um, făcute de um, societățile de colectare pentru uh, artiști. Remunerația pentru copiile private reprezintă o parte substanțială din drepturile remunerate ale artiștilor uh, interpret, care nu au altă uh, sursă în afara proprietății uh, intelectuale de a obține un venit, cu excepția unei mici minorități. Remunerarea pentru copiile private este prevăzută în numeroase legi europene, începând cu anii 60, apoi cu anii 80, apoi există armonizare a directivei uh, din 2001. Această remunerare pentru copiile private până în prezent a făcut dovada adaptării sale. E adevărat, ea a fost percepută într-un cadru analogic, ea s-a dezvoltat uh, într-un cadru de utilizare a uh, unui suport numeric și a noilor tehnologii și a permis crearea unui anume echilibru uh, între consumatori și artiști. Ea permite o remunerare artiștilor interpreți, cum spuneam mai devreme, uh, și aduce o contribuție importantă în numeroase state la creația culturală, cum spunea și domnul uh, Schonfort mai devreme. În acest uh, context, raportul domnului Vitorino Uh, face apel la anumite aspecte vis-a-vis -vis de care avem anumite rezerve. Primul punct care pune probleme, după dânsul, uh, e posibilitatea de a controla uh, copiile, de a autoriza, de a licenția aceste copii. Deci posibilitatea de control a copiilor ar trebui să fie exclusivă pentru uh, beneficiul uh, celui care uh, a făcut copia privată. Practic, există un caracter lipsit de realism al unui astfel de dispozitiv. Este un sistem foarte strict și intruziv pentru consumator și există o incompatibilitate între acesta și achiul comunitar. Acest lucru a fost confirmat anterior de Curtea Europeană de Justiție, care recent a estimat că nu este posibil să ne uh, îndepărtăm foarte mult în statele unde există excepții de dispozitivul de uh, remunerare pe motivul că ar fi copii sau reproduceri făcute sub licență. În legătură cu un alt aspect menționat aici, uh, și anume faptul de a detalia remunerarea pentru copiile private, e bine, Evident, uh, acesta nu este sistemul majoritar pentru că, din simplitate, din motive de costuri, Uh, există anumite copii care se fac la nivel de uh, producător sau importator în multe state membre. Sarcina acestei uh, plăți pentru cel care cumpără în detaliu este una destul de mare. Vecina mea tocmai v-a spus că costă foarte mult să aplici un astfel de sistem am văzut niște uh, tabele care ne arată că sistemul nu funcționează foarte bine. Așadar, uh, sistemul este unul realist, nu este rezonabil, iar uh, dispozitivul, așa cum există și a fost validat de um, Curtea Europeană de Justiție, spune exact aceste lucruri. Altfel, nu există mari probleme, lucrurile au fost bine precizate de Curtea Europeană de Justiție, există un nou sistem prezent în legislații naționale care uh, Uh, permit uh, funcționarea uh, lucrurilor. Există un sistem care permite asigurarea transparenței la nivel de consumator, un sistem aplicabil, iar în ceea ce privește remunerării, remunerarea acesta funcționează și pentru copiile private. Sunt însă lucruri care nu se practică astăzi și putem spune că sistemul așa cum există el diferă de sistemul de stocare pe internet, uh, care presupune o reproducere uh, a copiilor. Am văzut cum stau lucrurile în uh, Spania. Există un sistem uh, alternativ care ajunge la o suprimare de facto a remunerării pentru copiile private. Iar legile așa cum există ele astăzi sunt adaptabile la noul mod de stocare și reproducere. Această remunerare uh, este importantă pentru artiști, este justificată, este un sistem care funcționează bine, în ciuda celor afirmate. De altfel, mă uimește interpretarea făcută uh, de colega mea uh, în legătură cu anumite date. Ni s-a prezentat un tabel comunicat de Comisia de Control din Franța, iar acolo ni s-a spus și, și colega noastră a spus că există o medie a societăților uh, de gestionare a banilor obținuți din copile uh, private, ori asta contrazice datele care ne-au fost nouă transmise. Având în vedere acest conținut, aceste înregistrări, aceste opere, aceste uh, produse, până la urmă uh, vorbim despre o piață industrială, uh, culturală, care uh, îi îmbogățește pe anumiți producători care comercializează aceste materiale de ani de zile, pentru că conținutul, creația interpreților a fost cea care a fost de interes. 30% din veniturile interpreților ajung să le parvine din aceste redevențe pentru copiile private. E clar uh, că interpreții uh, și artiștii merită acești uh, bani pentru că muncesc foarte mult și au avut, au făcut și studii în domeniu, s-au pregătit pentru ceea ce fac. E clar că plata acestor redevențe schimbă comportamentul consumatorilor, uh, schimbă modul în care acționează ei pe piață, pentru că comercializarea acestor uh, produse uh, se face într-o modalitate diferită față de stocarea pur și simplu a acestor opere pe tablete sau pe alte tipuri de dispozitive. marja care ajunge în industrie nu va fi una care să afecteze uh, situația. Am văzut uh, exemplul uh, Spaniei, trebuie să fim rezonabili, trebuie să păstrăm în minte importanța creației. Există întotdeauna acte de uh, reproducere, nimeni nu va pretinde o remunerare pentru copiile private dacă nu există reproducere, dacă nu există stocare, nimeni n-ar pretinde astfel de sume. Uh, sunt practici noi care apar prin noi servicii noi dispozitive. Această remunerare pentru copile private însă constituie și va constitui un element esențial pentru protejarea drepturilor artiștilor, interpreți în special și a drepturilor creatorilor în uh, general. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim. Și acum ultimul care vorbește este domnul Costas uh, Rosoglu. Mulțumesc, domnule președinte. Noi suntem Organizația Consumatorilor Europeni și vreau să mă exprim uh, frustrările că lucrez la chestia asta de vreo 5 ani și, uh, spre marea mea dezamăgire, vorbim despre același lucru. Chiar este o problemă. M-au surprins uh, părerile antevorbitorilor care au spus că sistemul funcționează, nimeni n-a venit cu o sugestie de îmbunătățire a sistemului. Uh, și mi se pare că sabotăm orice alternativă la sistemul actual. M-a surprins de asemenea și faptul că uh, s-au uh, referit la faptul că excepția de la copia privată înseamnă redevențe pentru copia privată. Pentru că uh, directiva nu prevede așa ceva. Directiva privind uh, redevența vorbește despre compensare corectă și echitabilă. Uh, o altă observație este că și cred că este și o problemă de alegere politică. Suntem martorii unor hotărâri la uh, Curtea Europeană de Justiție care practic uh, face legea. În loc uh, ca Comisia să vină cu un proiect și legea să fie dezbătută, uh, toate uh, aceste lucruri se rezolvă la Curtea Europeană de Justiție și trebuie să ținem cont de acest lucru. Când vorbim despre uh, Radevența, uh, um, noi susținem, îl susținem pe domnul Vitorino. În primul rând, există o problemă de piață internă și se vorbește și despre afectarea pieței interne. Uh, și a doua concluzie este că sistemul actual a fost uh, făcut în anii 60 și nu mai este bun pentru vremurile noastre și trebuie să vedem cum putem înlocui sistemul actual. Bineînțeles, nu îl putem schimba peste noapte și poziția că a fost Haideți să discutăm despre cum am putea îmbunătăți sistemul, cum am putea să-l facem mai uh, eficient, mai legitim, mai rațional pentru că nu putem continua la infinit cu același sistem. Nu putem să pretindem că nu e nimic în regulă cu sistemul actual. Sistemul actual este stricat și trebuie înlocuit. De asemenea, Parlamentul a identificat de nenumărate ori problema legată de redevențe în ceea ce privește comerțul pe internet. Și dacă vrem să rezolvăm această problemă, ă, trebuie să avem grijă și de redevențele privind copiile private. O să vă vorbesc despre recomandările domnului Vitorino, cu care sper să fie de acord toată lumea. În primul rând, transparența. Transparența pe doi piloni. În primul rând, uh, modul în care sunt gestionate redevențele și distribuite către artiști și transparență față de consumatorul final, pentru că consumatorul are dreptul să știe pentru ce plătește și pentru ce utilizări plătește. Și cred că toată lumea este de acord că ar trebui să fie o taxă vizibilă prețul ar trebui să fie indicat către consumatorul final și ar trebui ca consumatorul să știe defalcat tot ce plătește. În al doilea rând, care ar trebui să fie un punct de plecare, clarificarea excepției de la copia privată. Directiva privind uh, copyright-ul vorbește doar de anumite acte care intră în uh, sfera de aplicare a excepției. Um, există multe neclarități în ceea ce privește sfera de aplicare a excepției. Am discutat cu multe asociații de consumatori în Europa și am vorbit uh, și cu un minister și cu un uh, avocat al consumatorilor să vină cu niște definiții uh, legale ale excepției și fiecare a venit cu alt răspuns. Am discutat și cu un funcționar de la DigiMarket și am dat un exemplu. Dacă fiul meu îmi distruge DVD-ul, și nu știu cum să-mi fac copii după el, pentru că aș vrea să păstrez fișierele și uh, îmi rog un prieten să facă copiile. E legal sau nu? Și reacția a fost, bineînțeles că este legal, bineînțeles că am dreptul să fac niște um, uh, backup-uri. Dar, uh, în conformitate cu legea, acest lucru este ilegal. Uh, deci, haideți să vedem ce intră în excepție și cred că ceea ce uh, a spus reprezentativa Digital Europe, uh, prezumția de utilizare, este foarte interesant. Trebuie să clarificăm sfera de aplicare. Am vorbit despre utilizarea de afaceri și utilizarea profesionistă. Sper că nu e niciun fel de problemă cu um, liniile directoare stabilite de CEJ. Dar mai este și problema sursei și uh, eu sunt avocat de formație. Nu pot să-mi imaginez că un text al unei directive care oferă compensare pentru anumite acte de uh, copiere uh, include și copierea ilegală pentru că vorbim doar despre copiile care pot fi făcute în conformitate cu legea copyrightului din fiecare stat uh, membru. Și acest lucru este extrem de important, pentru că directiva oferă niște linii directoare, dar se exclude compensarea echitabilă acolo unde deținătorul de drepturi a primit deja un fel de plată. Deci, uh, avem de asemenea și un uh, download digital care este, uh, poate intra la excepții. Dacă consumatorul trebuie să plătească pentru uh, acesta, plata intră și în plata de aparatură. De asemenea, s-a vorbit despre un criteriu fundamental al CEJ. Terminologia folosită. Foarte adesea auzim de remunerare. Pentru că nu, și nu e corect, pentru că aici vorbim despre compensare. Ceea ce înseamnă că există un sistem pentru a compensa uh, lipsa de venituri datorată uh, copiilor private. Credem că ar trebui să analizăm situații diferite, uh, situațiile diferite în care consumatorii copiază și trebuie să vedem dacă într-adevăr a existat o pierdere pentru creator. De asemenea, în directivă se vorbește și despre paguba minimă. Atunci când paguba este minimă, nu ar trebui să fie o redevență. Uh, spre exemplu, uh, interoperabilitatea între formate. Dacă un consumator își face o copie și schimbă formatul uh, ca să poată să asculte fișierul, spre exemplu, de pe calculator pe iPod, acest lucru nu ar trebui să uh, fie uh, taxat pentru că ai dreptul să asculti aceeași melodie pe care ai plătit-o pe orice fel de device pe care îl ai. Consumatorii nu ar trebui să fie trași la răspundere pentru lipsa de interoperabilitate. De asemenea, consumatorii fac uh, uh, copii de backup. Uh, sau transferă datele de la un device la altul pentru că vor să aibă grijă de ele și mai există și cazuri extreme în care redevența s-a impus asupra cardurilor de memorie pentru camerele digitale. Dacă uh, cumpăr o cameră digitală este ca să fac uh, poze familiei, nu să mă duc într-o universitate și să fac poze unei cărți fără aprobarea universității. Deci, a, trebuie să avem o discuție deschisă și sinceră despre noi sisteme. Și e păcat că Comisia Europeană s-a concentrat mai degrabă până acum pe uh, îmbunătățirea sistemului actual. Pe termen lung, sistemul actual nu este durabil. Uh, nu reflectă nevoile mediului digital și ar trebui să fie eliminat treptat. Deci este important ca Parlamentul European să lase ușa deschisă pentru alte sisteme, pentru dezbateri și este răspunderea Comisiei Europene să organizeze asemenea discuții. Consumatorii uh, pot să, uh, dacă consumatorii au o cale de a-și face uh, copii, nu va mai fi nevoie de impunerea acestor uh, taxe. Spre exemplu, pentru downloadarea unui uh, cânt, uh, cântec, plata nu acoperă doar descărcarea propriu-zisă a cântecului respectiv, ci și mutarea cântecului pe alte device-uri. Deci toate acestea sunt uh, de obicei incluse în prețul de vânzare, ceea ce duce la o dublă plată din partea consumatorului. Și o ultimă observație, pentru că s-a discutat despre Spania. Mai este și exemplul uh, Regatului Unit. Uh, excepția lor este foarte mică, s-au reformat legile, se va, um, nu se va introduce redevența pentru copii private. Deci aceste redevențe nu sunt egale cu excepțiile de la copia privată. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult și acum avem o rundă de întrebări și răspunsuri din partea colegilor noștri. Mai întâi doamna Castex pentru că este raportoarea și apoi doamna Galo. O lăsăm pe doamna Galo mai întâi. Euh, je voudrais faire quelques, quelques observations. Da, aș dori să fac câteva comentarii. Mai întâi aș dori să îi asigur pe cei care um, reprezintă Digital Europe uh, Um, pentru că dânsa a uitat uh, câte ceva în legătură cu transparența și practicile societăților de gestionare colectivă, de faptul că am avut un an în care am lucrat mult pentru a remedia uh, situația și că, prin urmare, regulile de transparență și de guvernanță care se aplică societăților de gestionare colectivă sunt unele prin care noi înțelegem că se vor evita abuzurile pe viitor. Acesta este principalul punct asupra căruia doream să insist. Cel de-al doilea aspect care trebuie luat în considerare este faptul că s-a stabilit prin studii numeroase Faptul că aparatele electronice nu costă, nu costă mai puțin în statele unde nu există uh, copii private, de exemplu uh, Regatul Unit. Acesta este un uh, fapt, ori asta înseamnă că consumatorul, uh, cum a spus și domnul Anchonfort, este uh, beneficiar în măsura în care se poate profita de această redistribuire a copiilor private pentru uh, spectacolele live, pentru circ uh, și așa mai departe. Ora asta este foarte interesant. Al treilea aspect asupra care aș dori să insist este că știm că acum Nokia a fost recumpărată, ora asta înseamnă în mare că încercăm să apărăm Uniunea Europeană sau nu. Dacă dorim să apărăm Uniunea Europeană, atunci uh, Uh, ar merita ca această taxă să uh, continue să apese asupra uh, producătorilor și importatorilor care nu sunt europeni. Haideți să acționăm logic și să protejăm economia noastră europeană, altfel ne putem considera masochiști și impunem această taxă asupra celor care vând on detail în Europa. Or, asta înseamnă să ne dăm cu capul de pereți până la urmă. Și de aici tragem, uh, ajungem și la cel de-al patrulea punct, și anume sistemul propus de doctul, domnul uh, Vitorino este foarte greoi, foarte dificil de pus în aplicare, costă mult și, sincer, nu văd uh, ce interes am avea să o facem dacă nu cumva fi într-o criză profundă de masochism. Ok, dar machen wir erst die anderen. Herr Kollege Engst. Ba nu, mai întâi ceilalți. Uh, domnul Engström și doamna Nibler. Thank you. For once we have a fantastic opportunity. Mulțumesc. Avem o oportunitate fantastică de a îmbunătăți piața internă în Europa. Cum? Înlăturând sau neintroducând uh, birocrație. Să renunțăm la tot ceea ce este superflu și depășit. Uh, E o oportunitate fantastică. Aceste redevențe nu au nici o justificare și nu au niciun fel de justificare morală. Am cumpărat mai multe discuri și am făcut asta pentru că uh, am multe hard discuri, dar asta pentru că mie îmi place să uh, îmi filmez familia și să păstrez totul pe harduri, nu pentru a stoca muzică. Da, aș putea să cumpăr muzică cât să umplu un hard disk de un tera. Dar ar fi foarte scump, nimeni nu face asta. Un disc de un uh, terabyte poate să stocheze jumătate de milion până la un milion de mm, uh, cântece la un preț de 99 de cenți, uh, nimeni nu face asta. De fapt, nu se prea întâmplă ca aceste harduri să fie umplute cu muzică cumpărată și trebuie să nu, ne, să nu uităm că noi vrem ca uh, aici să tratăm copiile legale. N-are nicio legătură acest demers cu pirateria și uh, contrafacerea pe internet. Da, putem să spunem, e ilegal și trebuie să plătești uh, mai întâi, dar nu are niciun rost. E vorba despre cei care cumpără legal muzică. N-are niciun uh, rost. Eu nu folosesc aceste hard discuri pentru muzică. Telefonul meu mobil îl folosesc ca să trimit SMS-uri și să dau telefoane. N-am nicio treabă cu stocarea muzicii cumpărate de ce știu eu unde pe telefon. Deci îmi pare foarte rău, dar ceea ce spuneți nu face sens. Și apoi e vorba de compensație, când e vorba de conținut achiziționat legal. Dacă producătorii sau uh, autorii consideră că trebuie să fie compensați pentru faptul că cineva care cumpără un CD poate să-l asculte în mai multe locuri, inclusiv de pe telefonul mobil, atunci, nu știu, scumpiți produsul. Așa funcționează economia de piață. Dacă Uh, simțiți că pierdeți bani din cauza că lumea, când, ascult, când cumpără un CD, poate să-l și asculte, culmea, păi ce să vă spun, scumpiți-l, asta se numește economie de piață. Îmi pare foarte rău, dar uh, sistemul de la ora actuală nu are niciun Dumnezeu. Uh, trebuie să îmbunătățim funcționarea pieței interne, dar doar înlăturând aceste lucruri total depășite, în așa fel încât nu mai au nici un rost. Mulțumesc, doamna Nibler. Mulțumesc, domnule președinte. În primul și în primul rând, vreau să mulțumesc tuturor experților. Mulțumesc uh, pentru toate uh, prezentările ascultate. Nu este pentru prima dată când ne ocupăm de acest subiect. Sunt ani de zile de când facem asta. În continuare, mi-e greu să-mi găsesc propria poziție și să o descriu. Colegul Engström uh, simplifică lucrurile când spune că sistemul e depășit, haideți să facem ceva pentru piața internă, redevențele nu mai sunt justificate. Dar bineînțeles că trebuie să uh, fim puțin mai precauți de atât că ascultăm că 5 până la 10% din ceea ce uh, primesc artiștii pentru activitatea lor creatoare, uh, primesc până la urmă prin tot felul de taxe. Uh, și mi se pare că se schimbă puțin uh, traseul uh, economic. Deci înainte de a lua decizii radicale trebuie să ținem cont și de asta. Nu știu în ce măsură vom reuși să ajungem noi aici la Comisia Parlamentară la un numitor comun. Aștept cu nerăbdare să vedem ce face raportoarea. Poate că ar trebui cu raportorii din umbră să încercăm să uh, găsim o definiție, să ajungem măcar la un numitor comun. De fapt, eu ce am înțeles? Că aproape toată lumea este pentru armonizare. Uh, Nimeni nu mai dorește o dublă împovărare uh, prin taxe și toată lumea vrea să existe o remunerare echitabilă pentru artiști. Dar cum uh, ajungem la implementare? De exemplu, eu am ascultat și faptul că sunt voci care spun că sistemul trebuie adaptat la lumea digitală. Așa am înțeles eu uh, ce spun uh, unii experți, că trebuie să lăsăm ușa deschisă noilor evoluții. În calitate de legiuitor, mie, poziția mea este una ingrată în această uh, situație. Și sunt Uh, extrem de indecisă pentru că nu știu exact cum vom ajunge la o propunere de bun simț la Parlamentul European. Dar vreau să vă mulțumesc pentru această discuție. Nu mă voi poziționa azi deoarece îmi vine foarte greu, voi discuta și la grupul meu. Ideea este că protecția drepturilor de autor pe internet uh, e de bun simț, trebuie garantată, mai ales în interesul uh, minților creatoare din societate, dar pe undeva totul trebuie să fie practicabil și adaptat uh, realității internetului. Așa că trebuie să vedem cum vom ajunge la o soluție optimă. Poate că mai întâi uh, putem să facem doar câteva recomandări, pentru că încă nu sunt, uh, pentru că încă n-am ajuns atât de departe. Ideea este că Sper că împreună să reușim să ajungem la o decizie cât de cât. Mulțumim, domnul Stoianov și apoi doamna Castex. Mulțumesc, domnule președinte. Iar discutăm acest subiect extrem de complex și mă bucur că am organizat această audiere. Pentru că am auzit și părerea experților și oamenilor direct implicați. Părerea mea este că asemenea ă, taxe nu au absolut nicio logică. Au avut logică când, cândva în trecut, când mama era copil sau fată mare. Nu reală. Apoi, atunci, ă, pericolul era real pentru realizarea de copii private. Dar acum vorbim de conținut și de serviciul de a obține o copie al acelui conținut. În trecut, nu toată lumea putea face copii, doar, doar cei care aveau uh, um, echipamentul relevant. Dacă am o carte acasă și vreau să o am și la birou, trebuie să o mai cumpăr o dată. Uh, pentru că nu pot să-mi fac uh, eu singur o copie. Ar trebui să am echipament de uh, tipărire. Dar dacă recopiez acea carte manual, credeți că ar trebui să plătesc o taxă pentru că am recopiat o carte pe care am cumpărat-o legal? Nu cred că cineva poate să vină cu această pretenție și nu cred că ar trebui să existe uh, o taxă pe hârtie sau pe pixuri pentru că pot fi folosite pentru a uh, face o copie. E un exemplu foarte bun. Deci avem o lege care acoperă o realitate de mult depășită. Acum avem foarte multe produse, cum ar fi cărțile electronice și e o problemă de conveniență să stai să le copiezi pe diverse aparate. Ideea de a plăti o copie ca un serviciu atunci când cumperi produsul mi se pare complet depășită și trebuie să renunțăm la ea. Consumatorul trebuie să plătească doar conținutul și afacerile, companiile interesate sunt cele care ar trebui să permită consumatorului să copieze conținutul respectiv ori de câte ori dorește pentru utilizare personală sau pe, pentru utilizarea familiei. Dacă impuneți restricții asupra consumatorilor în ceea ce privește copiile private ale unui produs cumpărat în mod legal, forțez consumatorul respectiv să nu mai cumpere legal și să utilizeze toate ocaziile pe care le are la dispoziție în vremurile noastre moderne de a obține produsul respectiv în mod ilegal și fără a plăti pentru el. Deci ar trebui să ținem cont de acest lucru, cel puțin în discuțiile viitoare. Cred că aceste copii private ar trebui să fie gratuite complet și în același timp lupta împotriva copiilor comerciale, acolo unde cineva încearcă să utilizeze munca intelectuală a altcuiva, ar trebui să fie foarte riguroasă. Mulțumesc. Am eu o întrebare, spune președinte, după care doamna Castex. Uh, și mai întâi, uh, doamna uh, raportor, mulțumesc. În această dimineață m-am trezit și am ascultat muzică, dar o muzică pe care nu o ascult de obicei. Michael Jackson, Black or White. Astăzi, exact impresia asta o am. Nu contează, suntem de culoare sau nu. Contează, de fapt, dacă suntem în vârstă sau nu. Cred că este foarte important uh, când facem legi să fim atenți și să ținem cont de toate lucrurile. Toți cei care mă cunosc știu că eu apăr ideea remunerării echitabile pentru artiști. Mă duc până în pânzele albe pentru ei. Da, în același timp, e o nouă paradigmă aici. A apărut în urmă cu câțiva ani un schimb major. Eu cred că tinerii, uh, dacă ar fi să intre brusc în această încăpere, n-ar înțelege <laughs> aproape nimic din ce facem noi aici. Deci trebuie să ne îndreptăm către viitor și pentru prima, prima dată sunt uh, complet de acord cu prietenul meu, piratul. Avem nevoie de legislație care să conteze la momentul potrivit. Deci ar trebui să prezentăm un document care să fie și pe înțelesul tinerilor. Noi suntem mai bătrâni aici, așa, majoritatea. Și să abolim acele elemente din legislație care nu-și mai au rostul și logica. Prin urmare, consider într-adevăr că uh, subiectul este unul foarte controversat poate că pentru mine personal este cel mai uh, complicat. Și am avut multe, dar mi se pare că trebuie să fim uh, progresiști și să ne gândim nu doar la noi și la copiii noștri, ci să ne gândim chiar mai departe de aceste generații cum vom putea justifica redevențele pentru uh, niște echipamente care nu vor mai fi la ordinea zilei, vor fi total depășite într-o scurtă perioadă de timp. Cam atât. Vreau să mulțumesc tuturor vorbitorilor care ne-au oferit uh, contribuțiile lor în această dezbatere și aștept cu nerăbdare să discut cu doamna raportor. Eu, să știți, cred în miracole și poate că doamna raportor va chiar găsi un miracol, o soluție pe care să o putem accepta și cu care să putem trăi cu toții. Eu contribui cu dragă inimă. Vă mulțumesc! Domnul Masip, doamna Nipler și apoi de-abia doamna Castex. Foarte pe scurt, domnule președinte. este iarăși o chemare la arme pentru legiuitori. Nu mai putem să mai amânăm lucrurile. Trebuie să protejăm creatorii de conținut, să protejăm pe artiști, pentru că așa putem să protejăm Europa. Dacă iarăși irosim această ocazie, dacă iarăși ne culcăm pe ureche, atunci vom fi învinovățiți pentru distrugerea propriului nostru sistem și pentru distrugerea rădăcinilor noastre europene. Dați-mi voie să vă spun astăzi, uh, vouă, Comisiei și Consiliului, ajunge, trebuie să-i protejăm pe artiști Mulțumesc foarte mult! Danke, Frau Kollegin Niebler. Mulțumim, doamna Nibler. Mulțumesc, domnule președinte. Mai am o întrebare către experții noștri, fiindcă am uitat prima dată. Am uh, ascultat propunerea domnului Engström și dacă ar fi să-i dăm curs, să spunem că nu există nicio redevență, ce se întâmplă? sau nu se întâmplă nimic. Cum se schimbă sentimentele? M-ar interesa uh, evaluarea um, experților noștri. Președintele, am și eu uh, o întrebare către doamna Betnarich, pentru că am mișcat-o tot ceea ce a ascultat aici. Care sunt uh, efectele asupra prețului, dat fiind că există practici diferite în statele membre? Există o fragmentare a pieței unice sau nu? Uh, Poate că ne-ar prinde bine un răspuns mai în detaliu. Doamna Castex. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au intervenit și colegilor mei pentru întrebările adresate. Ceea ce rețin eu din intervențiile dumneavoastră e că, și asta cu rare excepții, cu excepția lui Cristian care ar dori să suprime cu totul această remunerare, uh, Practic, intervențiile merg mai degrabă în sensul unei îmbunătățiri. Și mi s-a părut foarte interesantă intervenția domnului uh, Rosoglu în numele consumatorilor, care spune mai întâi să îmbunătățim sistemul și apoi să transformăm. Cred că asta merge exact în sensul dezbaterii pe care am avut-o cu domnul Vitorino atunci când uh, a venit pentru a-i se comenta raportul. Am avut această întâlnire cu ocazia unei audieri, iar uh, de atunci încoace reflexia sa a mai evoluat. Am înțeles că ne aflăm într-o perioadă intermediară în care încă mai există copii private și în care sistemul și practicile uh, Uh, folosirii produselor culturale este pe cale să uh, evolueze, sunt pe cale să uh, evolueze. Și asta pentru că avem 4G, internet, pentru că vom avea acces într-o manieră imediată la un conținut păstrat, conservat undeva în cloud și așa mai departe și pentru că nu avem o practică a copiilor private pe uh, diversele noastre dispozitive. Și apoi, pentru că nu avem tot timpul acces uh, la Wi-Fi. Uneori suntem în avion, alteori în zone din Europa unde nu funcționează Wi-Fi-ul sau uh, pentru că adesea ne aflăm în locuri unde nu avem acces la Wi-Fi iar pe de altă parte când nu avem acces uh, la Wi-Fi, dar suntem în 4G, uh, uh, această rețea costă foarte mult, e foarte scump să te conectezi permanent în 3G sau 4G pentru a asculta muzică în mod de streaming sau pentru că, până la urmă, ne trebuie un confort uh, E bine, pentru toate aceste motive, consumatorii continuă să copieze de pe un dispozitiv uh, pe altul pentru a avea la dispoziție propria lor uh, discotecă și asta oricând. Cred că suntem uh, destul de departe de momentul în care am putea spune nu mai avem nevoie de copie privată pentru că suntem mereu conectați la ceea ce ne dorim, că avem mereu acces. De aceea ne trebuie o redevență care să constituie o remunerație importantă pentru artiști, pentru interpreți și o sursă de finanțare importantă pentru um, uh, difuzarea de materiale culturale. S-ar putea ca la un moment dat uh, să devină învechit un astfel de sistem, dar când? Peste 10 ani? Peste 20 de ani? Și între timp, artiștii, interpreți nu sunt uh, plătiți. Le spunem, nu, nu mai aveți nevoie de acești bani. Cu siguranță sistemul va uh, evolua, însă haideți să așteptăm să vedem uh, cum uh, vor evolua și cum se vor difuza în rândul publicului aceste tehnologii, pentru că tehnologiile există, noi le folosim și vom vedea pe viitor dacă nu va trebui să facem să evolueze și această taxă pentru copiile private, dar deocamdată eu cred că ea se justifică. E clar, trebuie însă îmbunătățită. Mariel Galo are dreptate când spune că deja în ceea ce privește transparența gestionării uh, vom putea face progrese, însă rămâne să vedem uh, unde se percepe exact uh, această redevență. E adevărat că ideea de a fi cât se poate de aproape de uh, consumatorul final este una seducătoare. Eu una însă mă tem că am putea vorbi de povere administrative și de un cost extrem de important dacă ar trebui să impunem tuturor distribuitorilor distribuitorilor on detail uh, să-și transforme uh, calculatoarele uh, sau casele de marcat pentru a putea percepe taxe pentru copile private. Uh, dacă am face asta, ni s spune că noi uh, la Bruxelles am luat o razna. Nu știu dacă vom uh, rezolva această problemă odată cu raportul meu din proprie inițiativă, pentru că chestiunea este foarte tehnică, însă e adevărat că este o chestiune care trebuie analizată. Um, aș dori să aprofundați unii și alții acest aspect să vă gândiți exact uh, la ce moment, în ce loc uh, am putea percepe uh, taxa și cum am putea îmbunătăți, moderniza sistemul acesta. Dar oricum, deja vă mulțumesc pentru lămuririle pe care ni le-ați furnizat. Raportul meu va fi disponibil mâine deja. Vă mulțumesc! Concrete frage. Mulțumim. Existau două întrebări concrete a doamnei Nibler uh, către spețe și ce se întâmplă dacă se aplică uh, scenariul domnului Engström cu abolirea tuturor redevențelor. Uh, și apoi întrebarea mea cu fragmentarea pieței unice către doamna Bednarich. Să înceapă mai întâi um, domnul Blanc. Și mai avem doar 5 minute cu interpreți. Mulțumesc. O să mă limitez la reacționa doar la această întrebare. E foarte simplu. Ceea ce privește artiștii, vorbim despre dispariția în întregime a um, banilor care li se cuvin ca proprietate intelectuală, dispariție care nu e compensată de nimic. Deci uh, nu există niciun fel de taxă miraculoasă sau o influență asupra costului uh, pieței care să permită artistului să aibă o remunerație din altă parte. În anumite țări uh, le-ar dispărea jumătate din venituri. În Franța asta reprezintă taxa pe copia privată reprezintă 50% din veniturile artiștilor. Și chiar dacă aceste fonduri nu ar fi destinate și având în vedere că aceste fonduri sunt destinate și manifestărilor culturale, este foarte clar că acestea dispărea uh, dacă n-ar fi uh, finanțate de la buget. Vorbim de festivaluri, școli de muzică, concerte și așa mai departe. Frau Bednarich. Doamna Bednarich. Mulțumesc! Mulțumesc! Vreau să revin la câteva lucruri care au fost uh, spuse. Cred că trebuie să se dea un răspuns la multele, multele întrebări și la, mulți, la cei mulți care uh, susțin că nu există o scădere a prețurilor în Spania sau că prețul din Regatul Unit nu reflectă faptul că nu există o redevență. Nu știu dacă puteți să uh, repuneți uh, pe ecran uh, prezentarea mea, avem niște statistici acolo Cred că prea adesea acest subiect este mult prea complex și trebuie să ne întoarcem la fapte. Nu putem veni așa cu uh, insinuări că prețurile nu au scăzut. De unde avem aceste date? Bun, înțeleg că prezentarea nu poate fi pusă. Vreau să zic că datele pe care le am eu aici de la Eurostat în ceea ce privește uh, media înregistrată, uh, indexul uh, prețului la consumator comparație între Spania și UE în decembrie 2011, deci aia este luna de dinainte, de dinainte intrării în vigoare a noului sistem, prin comparație cu luna aprilie a acestui an. În Spania avem o descreștere de 12,52% a prețului față de o creștere în UE a prețului cu 0,02%. Rata de inflație, vreau să o subliniez pentru că multor să se lege de ea, rata de inflație în Spania a fost în medie 2,6% pentru această perioadă și în UE o medie de 2,8%. Deci uh, am avut o inflație uh, constantă în, uh, atât în Spania cât și în Europa, dar în Spania a scăzut prețul la aparatura de înregistrare. Deci ne interesează foarte tare să auzim uh, de unde și au oamenii ăștia care spun că nu au scăzut uh, prețurile, de unde și au datele. Deci, uh, cred că trebuie să avem grijă când comparăm prețurile, pentru că să sugerăm faptul că ar trebui să avem o um, descreștere a prețului la paritate, ar fi un criteriu valid doar dacă redevența ar fi plătită uh, la același nivel uh, în toate uh, în toate țările. Dacă ai o redevență de 12 euro în Germania, atunci prețul ar trebui să scadă cu 12 euro la aparatură. Nu vreau să intru iarăși în mai multe detalii, că nu vreau să fiu iarăși contestată, dar uh, Uh, domnul profesor Kretschmer uh, a venit cu un raport uh, referitor la IPO și v-aș încuraja să-l citiți. Există trei componente majore care determină posibilitatea importatorului să includă redevența în prețul final. Și anume, în primul rând, uh, gradul de concurență și concentrarea retailerilor pe piață. În al doilea rând, elasticitatea cererii și în al treilea rând, dacă taxele sunt sau nu aplicate în mod uniform pe întreaga piață. Deci aceste trei criterii, așa cum au fost indicate de profesorul Kretschmer, hotărăsc dacă uh, poți sau nu să uh, transmiți o taxă mai departe la paritate pe piață, ceea ce este un sine qua non pentru a te asigura că ai o descreștere a prețurilor dacă taxa este eliminată. Și în Spania cred că uh, a existat un punct de vedere destul de simplist. Am avut o problemă cu legea din Spania care a introdus alternativa, pentru că aceasta s-a publicat pe 31 decembrie 2001. Și ce s-a întâmplat? Au existat produse care erau deja în stocul magazinelor, care au fost vândute de fabricanți către uh, magazine și către depozite. Din moment ce aceste produse au fost uh, vândute înainte de intrarea în vigoare a legii, au fost vândute cu taxă. Uh, și acum uh, magazinele vin la mine, producător, și spun nu mai există taxă, pot să-mi recuperez banii? Și într-o scrisoare către uh, directorul uh, adjunct al industriilor culturale s-a solicitat o interpretare a legii respective care introduce o alternativă și acolo s-a spus nu, ceea ce este în stoc și ceea ce deja s-a vândut de la fabricant la uh, Uh, magazin înainte de noul sistem are o taxă și ești obligat să o vinzi cu taxă, în ciuda faptului că taxa respectivă nu mai există. Îmi pare rău că am intrat în atât de multe detalii tehnice, dar cred că această suprasimplificare nu ne ajută deloc să facem progrese. Încă două observații. Dacă există sau nu consecințe. Da, foarte pe scurt. Uh, dacă există consecințe pe piață? Răspunsul este da. O să vă dau cât, doar un exemplu simplu. Uh, colegii din Societatea de Colectare Belgiană sunt aici și le place exemplul, meu. Uh, în Belgia, o imprimantă multifuncțională are o taxă care depinde de viteza de funcționare a imprimantei, deci uh, viteza de imprimare. Din 96 uh, încă nu, vorbim, nu știm exact uh, ce înseamnă această viteză, pentru că legea nu este clară. Și acum uh, mi-a ajuns în instanță pentru că ni se cere retroactiv să plătim o taxă de 178 de euro per imprimantă care costă 100 de euro ceea ce ar însemna că imprimanta ar ajunge să coste în magazin 278 de euro. E clar că nu putem uh, uh, crește prețul cu 178% și există multe magazine um, online care spun uh, din păcate, viteza imprimantei respective pentru Belgia este scăzută. Deci asta este una dintre distorsiunile pieței. Mulțumesc! Știu că aveți o opinie divergentă, dar problema mea este că interpreții de trei minute și-au terminat uh, activitatea. O propoziție sau dacă nu, o lăsăm baltă. L'Europe a défendu l'exception culturelle. Je trouve qu'on est dans cette, euh, on est en Europa a apărat uh, excepția culturală, practic la asta asistăm și astăzi în legătură cu copile private. Cum spunea și doamna Castex, sistemul trebuie să evolueze. Astăzi este un sistem care funcționează. Va avea timp să evolueze mai uh, târziu. Însă dacă ne dorim ca Europa să fie o uh, identitate specială în care fiecare stat poate să-și uh, apere propria identitate culturală, și în care artiștii să fie susținuți, atunci trebuie să fim foarte uh, consecvenți cu ideea de a apăra conținutul cultural. Atât doream să spun. Mulțumesc. Un subiect foarte dificil, îl vom discuta în continuare. Uh, simt și eu așa, mă simt ca Angelica Nibler, nu știu exact uh, ce concluzie finală să trag. Trebuie modernizat și adaptat uh, sistemul o abolire totală va fi greu de implementat. Aceasta este, acesta este punctul de plecare. Mulțumesc pentru audiere, mulțumesc tuturor pentru participare. Acest subiect dificil va fi dezbătut uh, intens în această legislatură. Mulțumesc!